Chers collègues, Dragi colegi, v-aș sugera să începem discuțiile pentru că suntem deja într-o oarecare întârziere și ne-a mai rămas un aviz de discutat pe care n-am putut să-l discutăm ieri și o să-l introducem în ordinea de zi la momentul potrivit. Avem acum rezoluția privind combaterea discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură. Este un răspuns această rezoluție la, asasinatul, la asasinarea colegului nostru Adamovici. Cine dorește să intervină pe această rezoluție? Uh, coleg Peter Kaiser, Colegul Peter Kaiser vrea să intervină? Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, salut faptul că astăzi în Comitetul Regiunilor avem o inițiativă urgentă și absolut necesară care ne arată că nu putem combate infracțiunile motivate de ură exclusiv la nivel național și regional. Fenomenul acesta uh, ia amploare. Ne-am confruntat uh, dincolo de incitarea la ură cu atentate, din păcate. Și tocmai de aceea pledez uh, pentru o inițiativă interstatală împotriva urii pe internet. Uh, consecințele uh, judiciare sunt un lucru, dar avem nevoie și de măsuri uh, preventive în domeniul responsabilității mass mediei, răspunderii parentale, răspunderii instituțiilor, în instituții de stat, asociații, etc. Toate aceste măsuri preventive trebuie să fie aplicate peste tot. Nu se poate ca Uh, socia, societatea să fie marcată de genul acesta de ură uh, și este imposibil ca impunitatea să continue. Salut faptul că COR apelează la toate persoanele responsabile. Atât uh, COR apelează la condamnarea incitării la ură în sfera politică, COR apelează la statele membre, iar eu personal apelez uh, la uh, toți cei care iau uh, măsuri să coopereze. Cooperarea interguvernamentală uh, este absolut esențială. Dați-mi voie să vă dau un exemplu din Austria, o inițiativă pe care am uh, demarat-o noi. Avem uh, în Austria un grup de lucru care leagă nivelul federal de cel al, de landuri, o inițiativă menită a combate uh, instigarea la ură pe internet. Îmi doresc ca uh, atât uh, Comitetul Regiunilor, cât uh, și ceilalți decidenți politici să înțeleagă că genul acesta de instigare la ură trebuie să fie combătută cu toate măsurile care ne stau la dispoziție. Mulțumesc. Urmează acum colegul Voșniac. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Domnule președinte, dragi colegi, Întâi de toate dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru că rezoluția aceasta se găsește astăzi pe ordinea de zi. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, dumneavoastră și tuturor grupurilor politice care au hotărât să includem această rezoluție în discuții. Pe de o parte, cred că este un semn foarte important al faptului că ne amintim în continuare de prietenul nostru, domnul Adamovici, și este și o mărturie a moștenirii Comitetului Regiunii în ceea ce privește contribuția noastră la discuții pe acest subiect referitor la uh, discursul urii în domeniul public. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui lucru care pentru noi este foarte important. Tragediile de genul acesta reflectă o serie de gânduri, de atitudini în rândul oamenilor din jurul nostru și este foarte important să tragem și niște concluzii. Sper și cred că astfel de concluzii se vor regăsi și în rezoluția noastră, pentru că subiectul este abordat în linii destul de mari. Ce e important este să menționăm responsabilitatea și răspunderea ce ne revine nouă politicienilor. Adesea, politicienii sunt priviți ca niște modele, poate nu modele de urmat uh, în viața de zi cu zi, dar în anumite situații, în anumite momente ale vieții. Dacă oamenii a, au tendința să folosească acest discurs de, de incitare la ură, folosesc adesea ca scuze faptul că și politicienii fac asta. Prin urmare, noi, ca politicieni, avem o foarte mare răspundere. Mass media are o răspundere foarte mare în acest sens. În încheiere, Subiectul acesta este unul foarte important și de aceea mă bucur că se regăsește în rezoluția noastră. Sper că rezoluția aceasta va avea ecou și acasă în țările noastre și va scoate tot ce mai bun în noi la iveală. Prietenul nostru ar fi iubit acest lucru. Merci. Mulțumesc. Colegul Ietan are cuvântul. Dank u wel, voorzitter en president. Eh, namens Nederlandse... Mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației țărilor de jos, ne prezentăm sprijinul complet pentru această rezoluție. În această situație de, extrem de tristă. Dacă vrem să ne opunem anonimatului în cazul discursurilor urii, trebuie să facem acest lucru și sper să putem da un semnal clar în acest sens. Reprezentăm până la urmă cetățenii în acest comitet al regiunilor și trebuie să ne asigurăm că luăm hotărârile necesare, chiar dacă unii sunt deranjați, deranjați de acestea. În țările de jos, primarii uh, care sunt amenințați au câștigat un premiu al exprimării politice. Nu e cea mai fericită situație, dar cel puțin atrage atenția. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru discuție și sperăm ca lucrurile să se schimbe. Trebuie să creăm o sensibilizare și conștientizare. Cei care lucrează în anonimat sau cu sub pseudonime trebuie să suporte consecințele, să nu ne mai expunem la acest discurs al orii. Mulțumesc, Birgit Hone. Ja, auch ähm, ich finde die Fraktion... Și eu consider că această rezoluție privind uh, combaterea discursurilor de incitare la ură mm, este de cea mai bună calitate. Suntem cu toții conștienți de intensitatea pe care o începe să o, încep să o aibă discursurile de incitare la ură. E important ca autoritățile locale să vorbească despre importanța uh, Uh, subiectului, să transmită un semnal societății, dar să nu uităm de toate inițiativele demarate în acest sens la nivel de societate civilă. Există inițiative împotriva urii, incitării la ură și uh, cred că subiectul acesta ar trebui să fie trecut cât se poate de clar în rezoluția noastră, pentru că societatea civilă luptă alături de noi împotriva intoleranței. Tocmai de aceea am uh, prezentat uh, un uh, proiect de amendament și m-aș bucura dacă mi-ați sprijini inițiativa. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează domnul Ortil. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mm, szanowni państwo, popieramy tę... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sprijinim această rezoluție pe care o considerăm extrem de importantă, mai ales având în vedere perioada pe care o traversăm în momentul de față. Sper că această rezoluție va fi un moment important pentru noi toți, pentru a înțelege cât de importantă este puterea cuvântului. Poate să fie uh, pozitivă, dar poate avea și un impact negativ Am primit foarte multe semne și mesaje de condoleanțe din întreaga Europa, din de la toate nivelurile și uh, toate grupurile politice. Vorbim despre o persoană cu probleme psihologice care a comis această crimă, uh, lucru care trebuie avut în vedere. Însă, ori de câte ori facem anumite declarații, folosim anumite cuvinte, trebuie să ne bazăm pe fapte concrete, să nu ne lăsăm purtăți de emoții, pentru că așa nu vom uh, reuși să facem niciodată nimic. Noi, politicieni, așa cum s-a spus aici, trebuie să ne asumăm răspunderea ce ne revine și să analizăm care sunt mesajele pe care le uh, transmitem în mass media. Trebuie să ne amintim că, din păcate, Același lucru se poate întâmpla și tinerilor și copiilor, deci trebuie să îi educăm cu privire la acest discurs al lor și să o luăm de la zero. Merci beaucoup. La parole... Mulțumesc, European Man are acum cuvântul. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals eh, de heer Ortil al Mulțumesc. Cum a spus și colegul meu, sprijinim această rezoluție în ciuda divergențelor de opinie care există între grupurile politice, evident că nimeni nu dorește violență și nu ne putem limita libertatea de exprimare. Trebuie să înțelegem că atunci când ura și violența intră în joc, se depășesc toate limitele. Prin urmare, nu putem accepta așa ceva. E îngrijorător și vedem și în țara noastră acest lucru, faptul că primarii sunt adesea amenințați, uh, au nevoie de escortă pentru a-și putea face treaba. Situația este una foarte gravă și e bine să ne distanțăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Donato Tomara, cu cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte sprijin această rezoluție și am prezentat un amendament pentru a consolida punctul 9 al textului. Partea pe care am propus să o modificăm are legătură cu ura transmisă în mod anonim pe rețelele de socializare. Companiile care gestionează internetul trebuie să fie responsabilizate la un nivel superior față de ce s-a făcut de statele membre până în prezent. Statele membre trebuie să facă mai mult. Această rezoluție este doar un prim pas în direcția dorită. Anonimatul, după cum știm, mulți dintre noi știu foarte bine, ascunde niște instincte primare care, dacă permitem sau dacă sunt exprimate în transparență, se, re, se reduc, sunt temperate. Dacă însă exprimăm aceleași sentimente în spatele unui profil fals, anonim, aceste instincte explodează și se manifestă în limbajul cel mai abject și mai violent posibil. E suficient să se controleze uh, o formă de identitate. Se întâmplă acest lucru în diferite operațiuni eh, la distanță, de ce să nu facem și cu rețelele de socializare? Cine scrie trebuie să-și asume forța propriilor cuvinte. Dacă scrii eh, și nu semnezi ce ai scris, dai o forță incorrectă cuvintelor tale, deci de aceea vă invit pe toți să susținem această rezoluție. Mulțumesc! Ultimul vorbitor, colegul nostru, Gaetan Ormau. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun pentru care motiv am retras amendamentul pe care l-am prezentat la această rezoluție. Amendamentul numărul 2 Conținutul acestui amendament invita partidele politice și militanții de toate culorile politice, reprezentanții instituțiilor, să se bazeze pe valori, pe disponibilitate reciprocă, să abandoneze tonul violent chiar dacă există discuții în contradictoriu, astfel încât politica să redevină spațiul în care se apără drepturile omului. Și a, acest amendament a coincis oarecum cu textul propus de colegii Vosniac și alții, colegii polonezi. Și ca semn de respect față de uh, națiunea poloneză din care provine și cel pe care îl comemorăm astăzi, retrag amendamentul și susțin rezoluția pentru că Europa trebuie să invite și să oblige chiar. Se întrerupe microfonul să renunțe la lupta și incitarea la ură. Mulțumesc! După aceste intervenții, în partea generală a dezbaterilor, nu, mai avem o intervenție, colegul Schmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face o problemă, propunere înainte de a trece la vot. O propunere de amendament la propunerile de amendament uh, pe care le avem în față. Nu avem raportor, deci procedura e oareși cum ciudată. Uh, mă refer la punctul 4 în punctul 4 spunem cât se poate de clar că după uciderea colegului Adamovici, mulți uh, primari, mulți colegi din sala aceasta au devenit victimă a incitării la ură, a discursurilor de incitare la ură, dar și victima a unor, uh, a unor violențe fizice. Asta spunem noi. Doamna Hone a venit cu un amendament Uh, conform căruia și societatea civilă ar trebui să fie inclusă aici. Da, mi se pare în principiu corect, dar locul amendamentului doamnei Hone uh, sau propus uh, de doamna Hone pentru amendamentul său nu este potrivit. Aș propune ca acest nou amendament să fie noua literă 6 a proiectului nostru de rezoluție, dacă sunteți de acord. Poate că doamna Hone vrea să intervină? Da, da, intervin. Sunt de acord cu procedura, pentru că până la urmă ambele orientări sunt uh, foarte potrivit uh, reflectate astfel. Mulțumesc. Trecem atunci la amendamente. Amendamentul 4 îl adăugăm ca subamendament la propunerea domnului Schneider. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 a fost retras, după cum am auzit. Atunci trecem la amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4. Deci votăm mai întâi de toate propunerea domnului Schneider, propunerea de a împărți acest aliniat. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 4, astfel amendat. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5? Domnul Toma? Eu prezint. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am prezentat amendamentul 6, însă intenționez să-l retrag și aș vrea să vă rog să ne concentrăm pe amendamentul 5, care e foarte asemănător cu al meu, prin urmare ar trebui să fie sprijinit, zic eu. Mulțumesc, domnule președinte, retrag amendamentul 6. Merci beaucoup. Alors... Euh, vă mulțumim. Atunci uh, votăm amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 6 a fost retras. Trecem la amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la votul final. Cine e pentru această rezoluție? Împotrivă? Abțineri? Rezoluția a fost adoptată în unanimitate. Vă mulțumim mult! Chers collègues, nous en venons... Stimați colegi, trecem acum la dezbaterile noastre cu privire la chestiunile uh, de la nivelul UE relevante pentru autoritățile locale și regionale. Mulțumim tuturor membrilor care ne-au făcut sugestii de teme. Din păcate, nu am avem suficient timp la dispoziție pentru a le trata pe toate, am selecționat trei subiecte pe care le vom dezbate în cele ce urmează. Vom începe cu prima tematică. Este vorba despre dezvoltarea relațiilor cu autoritățile locale și regionale din Republica Moldova. Mă bucur foarte mult că această temă a fost adăugată pe ordinea noastră de zi de astăzi. Știți prea bine, Comitetul Regiunilor cooperează permanent cu reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova prin intermediul structurii noastre pentru uh, parteneriatul estic. Uh, este vorba despre un forum uh, a cărei președinție o va deține din nou Republica Moldova în 2022. Astăzi avem uh, alături de noi o serie de reprezentanți ai autorităților locale și regionale din Republica Moldova. Le mulțumim pentru prezență. Marți am avut posibilitatea de a mă întâlni cu ei. Cooperarea aceasta uh, se desfășoară prin intermediul uh, CIVEX, dar și prin intermediul altor forumuri punctuale, precum Forumul pentru Dezvoltare sau Summitul de la București sau Săptămâna Europeană a Orașilor și Regiunilor. Acum îi dau cuvântul colegului nostru, Adrian Teban, și domnia sa ne va prezenta subiectul său. Domnule Teban, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în calitatea mea de vicepreședinte al Asociației Orașelor din România, aș dori să mă refer la modul în care Comitetul Regiunilor poate susține parcursul european privind democrația locală din Republica Moldova. În ultimii 25 de ani, Republica Moldova a depus un efort semnificativ în domeniul descentralizării, prin aceste eforturi se numără ratificarea deplină a Cartei Europene a Autoguvernării, o schimbare cuprinzătoare a ordinii juridice interne care vizează inițierea unui nivel ridicat de autonomie locală, reforme teritoriale în diferite etape, descentralizarea competențelor către autoritățile locale, asociată cu o ușoară descentralizare fiscală. Pe parcursul ultimilor șase ani, pe domeniul descentralizării și autonomiei locale au fost adoptate o serie de acte normative și de politici foarte importante privind reforma administrației publice. Anumite realizări în domeniul descentralizării pe parcursul anului 2016 au avut un efect benefic și au fost apreciate atât pe plan intern cât și pe plan extern. Aceste progrese au adus speranța în rândul comunităților locale din Moldova pentru continuarea cu succes a reformelor în domeniul democrației locale și recuperarea arestanțelor acumulate în implementarea angajamentelor amintite mai sus. În urmă cu exact doi ani, Republica Moldova, la capitolul progres în domeniul democrației locale, putea fi considerată un model de succes la nivel regional și în cadrul țărilor parteneriatului estic. Față de celelalte state din Corleap, Moldova are un statut special din păcate tendințele iliberale și au făcut simțite efectele nocive și la nivelul democrației locale urmare a schimbării sistemului electoral și a acutizării luptei politice în perspectiva alegerilor parlamentare din două mii 2018. Autoritățile locale din Moldova nu se bucură de toată puterea de a-și exercita inițiativa la nivel local autoritățile locale trebuie să acționeze strict în domeniile și sferele în care legea le-a competențe în plus lipsa capacității operaționale a majorităților autorităților locale din moldova le împiedică să exercite acțiuni noi sau inovatoare în afara cercului de competențe. în ceea ce privește principiul subsidiarității este extrem de necesară o inițiativă neechivocă de descentralizare într o țară provenind din sistemul sovietic unde supracentralizarea a fost regula strategia națională de descentralizare nu a fost implementată sau doar într o mică măsură majoritatea elementelor din foaia de parcurs nu au fost puse în aplicare iar guvernul a extins termenele pentru reforma administrației publice. în ultimii ani se pare că nu s au efectuat transferuri suplimentare de competențe și puteri către autoritățile locale iar descentralizarea la nivel local a fost oprită. partidul politic la putere favorizează o mișcare către recentralizare. Aici, la CEOR, avem o platformă de cooperare ter- teritorială CorleAP, unde asociațiile locale și regionale din statele partenere, precum CALM din Republica Moldova, reprezintă puncte importante de contact. Acest lucru permite CorleAP să colecteze și să împărtășească informații relevante pentru dimensiunea locală și regională a parteneriatului estic. Avem chiar noi aici posibilitatea să dăm putere de negociere și comunicare partenerilor noștri din Republica Moldova. Cred într-o idee de integrare europeană de jos în sus a comunităților locale din Republica Moldova. Inutil să amintesc că raporturile cu guvernele centrale tind să fie extrem de greoaie. Mai mult, Parlamentul European și-a arătat de curând printr-o rezoluție sprijinul pentru comunitățile locale din Moldova. Este o atitudine la care trebuie să-i dăm mai multă valoare și noi aici, în cadrul COR, privind comunitățile locale. Potrivit unui sondaj recent, aproape jumătate din cetățenii Moldovei susțin un parcurs european al țării lor. Dintre aceștia, 64% sunt tineri sub 30 de ani. Viitorul acestor tineri este în Europa. Astfel, cetățenii Moldovei și comunitățile locale moldovene au nevoie de o relație specială și mai profundă cu UE în cadrul COR. Luând în calcul toate aceste considerente, având în vedere că mandatul nostru se încheie anul viitor în luna ianuarie propun pentru noul mandat crearea unui grup de lucru special dedicat colaborării cu primarii din republica moldova având în vedere progresele realizate în cadrul Corleap comparativ cu celelalte state din parteneriatul estic și angajamentul primarilor și structurilor asociative din românia de a susține acest grup de lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim mult. Mai există intervenții pe marginea acestui punct de pe ordinea noastră de zi. Nimeni nu s-a înscris la cuvânt. Nu văd solicitări nici din sală. Prin urmare, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. O conferință comună pentru a 25 aniversare a congresului nostru va fi organizat în marja plenarei noastre de pe 26 și 27 iunie. Conferința aceasta se va referi la democrația la nivel regional și local în Europa. Ei bine, în contextul acestei conferințe am putea să discutăm și despre specificitățile Republicii Moldova. Moldova despre care tocmai ce am auzit câte ceva. Trecem acum la al doilea subiect al nostru. Este vorba despre sprijinul autorităților locale și regionale pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Subiectul acesta vine la momentul potrivit, dat fiind faptul că săptămâna trecută Comisia Europeană a publicat documentul său de reflexie pentru Europa durabilă uh, din momentul de față până în 2030. Am putut participa la acest uh, document de reflexie. Colegii Abramovici, Postman și Bieber au uh, fost implicați în toate discuțiile prezidate de vicepreședintele Timmermans. Documentul acesta a permis identificarea la trei ani după uh, semnarea agendei 2030, recomandările pentru eliminarea provocărilor cu care Uniunea Europeană se va confrunta în continuare, în următoarele decenii, în contextul acestei dezvoltări durabile. Bineînțeles, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt absolut esențiale. Uh, ne aflăm într-o fază uh, în care uh, schimbările climatice ar putea să fie uh, făcute reversibile. Deci mai avem timp la dispoziție pentru o acțiune. Acesta fiind spus, îi dau cuvântul colegei Roza Balas Torres, care a propus acest subiect. Doamnă Balas Torres, aveți cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În primul rând, aș vrea să subliniez cât de important este să păstrăm să alocăm suficient timp pentru această discuție, discuția referitoare la obiectivele de dezvoltare durabilă pe care le-am dezbătut și luni și marți. Autoritățile locale și regionale sunt foarte aproape de oameni și trebuie să lucrăm pentru a stimula dezvoltarea personală și socială a cetățenilor noștri prin implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceasta este una dintre principalele noastre responsabilități ca autorități și acest lucru reușim dacă suntem coerenți. Agenda 2030 cu obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să se transforme într-un instrument care să ne permită să proiectăm, executăm și să ne implicăm în politicile publice pe baza competențelor noastre în calitate de funcționari publici în regiuni și orașe, dar trebuie să fim consecvenți și cu politicile pe care le implementăm la exterior. Este important să există o armonizare între politicile de dezvoltare energetică și de industrializare. Trebuie să existe o consecvență la nivelul politicilor publice care să permită regiunilor, cum ar fi extrema dură de unde vreau eu, să facă față dezvoltării globale. Dar trebuie să avem și o bună organizare a teritoriului și să ne aliniem strategiile la economia verde circulară și la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dacă vrem să avem o bună legătură cu societatea. Importanța obiectivelor de dezvoltare rurabilă este că permit ca noi toți să ne simțim incluși. Avem un limbaj comun, avem un limbaj omologat care ne va permite să acționăm în mod egal și aici, în Bruxelles, și în, alte, în orice alte părți ale lumii să transmitem cunoștințe prin intermediul acelorași standarde comune. Agenda 2030 acordă autorităților, universităților și companiilor capacitatea de a putea utiliza același limbaj. Uh, în loc să dăm răspunsuri individuale, avem răspunsuri colective pentru a răspunde întrebărilor ce vin din partea societății. Agenda 2030 trebuie să fie un vehicul durabil în care să ne deplasăm cu toții pentru a putea semna un nou acord global social și în special cu tinerii. În alegerile la Parlamentul European, de pe 26 mai vom avea tineri care niciodată n-au mai votat și care poate n-au cunoscut alte monede, n-au cunoscut peseta, nici lire, nici francul, au cunoscut doar euro. Uh, tineri care văd viața într-un mod global pentru că e singurul mod pe care îl cunosc și care doresc să găsească sisteme moderne de viață și care sunt preocupați de politică și de hotărârile ce pot fi luate și care au un impact la nivel local și global. Tineri care doresc în primul rând să participe și pentru care obiectivul de dezvoltare durabilă e un motiv pentru care doresc să se apropie de instituțiile politice. De aceea, dragi colegi, din Comitetul Regiunilor, de aici și din administrațiile noastre trebuie să lansăm procese care ne permit să ascultăm, să planificăm noi idei care se nasc în societate pentru a putea modifica sau transforma realitatea, pentru că protagoniștii și liderii schimbării sunt cetățenii noștri, societatea noastră. Și în încheiere, Agenda 2030 trebuie să fie privită ca un instrument care să permită să nu rămână nimeni în urmă. Nu există un plan B pentru că nu avem o planetă B. Agenda aceasta trebuie să se transforme într-o bază pentru un nou contract social global care să entuziasmeze oamenii, dar care să permită și construirea de relații cu cei care poate s-au simțit sau se mai simt încă un pic departe de proiectul european. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est à notre... Mulțumim. Îi dăm cuvântul colegului turc. Deci, uvažene kolegice i kolege, jasno je da Mulțumesc. Dragi colegi, este foarte clar că nu există alternativă la dezvoltarea durabilă. E foarte clar uh, acest lucru și din rezoluțiile și deciziile luate, precum și din obiectivele stabilite deja de uh, Națiunile Unite, de uh, Uniunea Europeană și de legiuitorii europeni. Sunt uh, niște elemente importante însă care se leagă de nivelul locaș regional aici. Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă au legătură cu eradicarea sărăciei, uh, sănătatea în rândul tinerilor, economia, durabilitatea activităților noastre, schimbarea climatică, pacea și așa mai departe. Toate acestea n-au alternative, dar dacă vine vorba despre nivelul local, uh, Dacă regiunile noastre sunt inclusive pentru cetățeni și durabile, clar uh, ne-am atins o prioritate. Ar trebui să ne gândim la investiții care pot duce la dezvoltare uh, durabilă. Administrațiile locale reprezintă, practic, uh, punctul central al activităților durabile și pentru asta avem nevoie de o viziune clară. De asemenea, trebuie să dezvoltăm și spiritul de antreprenoriat al autorităților locale. Și așa ajungem la concluzia că mecanismul uh, pentru uh, gestionarea um, dezvoltării uh, durabile se poate face de jos în sus, adică nivelul local poate să-și gândească prioritățile și să le alinieze apoi planurilor naționale și europene și apoi aceste autorități trebuie incluse uh, în aceste planuri și la faza de punere în aplicare. În ceea ce privește capacitățile de care dispun autoritățile locale, fiscale sau uh, um, din perspectiva resurselor umane, trebuie să ne asigurăm că ele pot să-și asume acest uh, rol. E clar că autoritățile locale pot să fie partenere pentru guverne în toate aceste discuții care țin de dezvoltarea durabilă. Acum are cuvântul uh, colega noastră, Ulrike Hiloc. Domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea de a interveni și noi, cei din Bremen, suntem foarte interesați de punerea în aplicare a ODD-urilor. Până în 2030 avem posibilitatea de a transforma în realitate împreună aceste 17 obiective care ar trebui să facă lumea mai bună. Este vorba despre combaterea sărăciei, combaterea inegalităților, dar și despre drepturile femeilor, educație, protecția mediului, etc. La Braben am uh, creat o broșură prin care le oferim posibilitatea tuturor cetățenilor de a se implica în aceste eforturi și vom organiza și o a doua conferință a orașelor europene uh, care durează trei zile. Vom avea posibilitatea de a discuta între noi despre bunele practici. Acest schimb continuu de uh, bune practici este absolut esențial pe marginea obiectivelor. Prim în luptă pentru comerțul echitabil, dar și pentru obiectivele sociale și mi-ar plăcea ca și aici să avem permanent uh, Uh, schimburi de opinie pe tema aceasta a unei lumi, a creării unei lumi mai bune. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează colegul Ranici. Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče ciljeva održivog razvoja, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, aș dori să menționez aici uh, Uh, gestionarea energetică și aici trebuie să avem uh, trei uh, obiective principale. Eficiență energetică, apoi calitate de lider în ceea ce privește energia regenerabilă și folosirea de energie curată, pură pentru toți cetățenii noștri. Avem exemple foarte bune aici legate de pactul primarilor care acoperă foarte multe uh, autorități locale care își doresc același lucru. Trebuie să stabilim foarte clar însă uh, rolul autorităților locale și regionale atunci când e vorba despre <coughs> gestionarea acestor surse de energie sau când vine vorba despre folosirea de energie regenerabilă. În mare măsură, uh, toate acestea depind de activitățile descentralizate. Autoritățile locale și regionale în multe state membre uh, sunt uh, cele care se află practic în fruntea acestui demers, au luat-o înainte autorităților naționale. Energia regenerabilă se dezvoltă practic la nivelul comunităților locale care uh, au cunoștințele necesare, care ar putea contribui la uh, atingerea obiectivelor noastre uh, legate de mediu. Și aici aș sublinia uh, importanța uh, guvernanței pe mai multe niveluri și, de asemenea, nevoia de a spori uh, vizibilitatea Comitetului Regiunilor în ceea ce privește aceste uh, chestiuni. Ar trebui să uh, implicăm aici și uh, Comisia, Consiliul și Parlamentul uh, European. De asemenea, aș dori să subliniez importanța principiului subsidiarității pentru că s-a demonstrat că statele în care uh, aceste uh, lucruri funcționează cel mai bine sunt exemple foarte bune, uh, însă tot mai trebuie să încercăm să convingem statele uh, la nivel național să aplice uh, toate aceste inițiative, pentru că e clar că asta schimbă uh, viețile comunităților locale și regionale. Mulțumesc. Domnul Carthy are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să susțin ceea ce a spus uh, colegul uh, nostru, uh, colega noastră Torres în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă. Aici e clar că noi putem să ne aliniem avizele cu obiectivele de dezvoltare um, durabilă și să lucrăm mai de aproape cu ONU. ONU nu a mai fost prezent alături de noi de câțiva ani în legătură cu aceste chestiuni fiecare autoritate locală și regională poate să contribuie în felul său la atingerea acestor obiective. Există o nouă agendă urbană, uh, poate ar fi bine să înțelegem care sunt și parteneriatele uh, legate de agenda urbană pe care le-a uh, pus la punct Uniunea Europeană și poate că ar trebui să ne aliniem politica noastră a Uniunii Europene la aceste obiective și la politica ONU. Poate n-ar strica și să orientăm cadrul financiar multianual anual spre uh, aceste uh, obiective trebuie să ne implicăm mai mult în dezvoltarea acestor obiective, să ne facem din Comisia Europeană un partener uh, pentru a asigura că aceste obiective chiar sunt atinse. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Orbivor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Permiteți-mi să vă atrag atenția la uh, obiectivul uh, de dezvoltare 14 uh, și 15. Este vorba despre uh, uh, viața uh, pe uh, pământ, pe uscat și viața în apă. Până la urmă vorbim despre biodiversitate și uh, despre uh, protejarea uh, companionilor noștri care trăiesc uh, în ape. E clar că trebuie să ne gândim la această dimensiune a economiei uh, pentru uh, progresele pe care le vrem realizate până în 2030. Uh, orașele și regiunile din Europa pot să aibă de pe acum o economie durabilă și pot să aibă o bioeconomie competitivă bazată pe cunoștințe. Am avut onoarea de a reprezenta Comitetul Regiunilor la uh, COP14 a Națiunilor Unite uh, cu privire la Convenția uh, pentru Diversitate Biologică în noiembrie anul trecut și sunt absolut încântat să vă informez că Comitetul Regiunilor este recunoscut ca și actor major la nivel internațional în ceea ce privește domeniul biodiversității. Comitetul Regiunilor va putea așadar să-și continue eforturile pentru a obține o recunoaștere completă și explicită a rolului colectivităților teritoriale în reușita punerii în aplicare a politicii mondiale și europene actuale și viitoare în ceea ce privește biodiversitatea. După un an de lucru la uh, platforma actorilor interesați uh, pentru obiectivul de, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, aș susține firește Uh, ceea ce spune doamna Hertel pentru a continua uh, munca la aceste obiective de dezvoltare durabilă, mai ales obiectivele 14 și 15 care vizează biodiversitatea la nivel european și internațional. Pentru a încheia, dragi uh, colegi, aș dori să vă, să vă rog ca toți, la nivelul dumneavoastră local și regional, să vă asumați responsabilitatea în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii existente în ceea ce privește biodiversitatea. Mulțumesc! Merci beaucoup la Mulțumim! Uh, domnul nostru vicepreședinte, Marco Marcula, este cel care va încheia această dezbatere. Ja, eh, kiitos erittäin hienoista puheenvuoroista ja niin kuin täältä kuului hyvin se... Mulțumesc pentru aceste discursuri excelente. Eh, am înțeles că s-a transmis un mesaj clar în legătură cu rolul Comitetului Regiunilor ca eh, actor esențial în acest efort. E clar că e ceva la care trebuie să ne concentrăm în următoarele luni și ani. Importanța noastră este de așa natură încât, uh, practic, orașele și comunitățile locale sunt active în acest uh, efort pentru a nu ne concentra noi doar pe autorități, ci și pe mediul de afaceri, să spunem, pe uh, mediul academic, pe domeniul cercetării și așa mai departe. Adică ne dorim ca cetățenii să fie implicați în acest demers. Am avut ocazia deosebită de a participa cu colega Sirpa Hirteli, la un forum acum două săptămâni, un forum care a durat patru zile și care a fost dedicat obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ne-am întâlnit uh, cu uh, sute de lideri uh, de la nivel local și regional și am creat niște acțiuni comune gândindu-ne exact cum ar putea orașele să fie motorul din spatele acestei mișcări. E ceva ce uh, vom trata și la nivelul Comitetului Regiunilor. Am subliniat faptul că ONU uh, a lansat acum un uh, nou program pentru orașe care pot deține calitate de lider în proiectul acesta care vizează atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În activitatea noastră, la nivel internațional, vom avea nevoie de contribuția tuturor membrilor noștri pentru a încerca să ne dezvoltăm uh, munca de ambasadori pentru mediu. Sunt și niște avize pregătite acum de Comisia Econ uh, care merg în acest uh, sens. Colegii noștri din cadrul ECON pregătesc uh, aceste avize, iar uh, cu cooperarea noastră probabil vom reuși să subliniem rolul uh, COR și de asemenea și viitoarea dezvoltare a Uniunii Europene. Mulțumesc! Domn președinte, mulțumim! Domnul coleg Marcula tocmai ne-a spus că în curând vom discuta această temă la sesiunea uh, Uh, plenar uh, din iunie uh, cu ocazia celor două avize care tratează acest subiect al dezvoltării durabile. Acum ajungem la cea de-a treia temă importantă, stimați colegi, anume impactul teritorial al Brexit, care este un subiect de actualitate astăzi, având în vedere vizita premierului britanic aici la Bruxelles. După cum știți, amenințarea unei ieșiri a Regatului Unit din Europeană fără acord se concretizează pe zi ce trece, pe măsură ce data uh, de la sfârșitul lui martie se uh, apropie. Practic, uh, the clock is ticking, dacă ar fi să reluăm această expresie consacrată. Există practic o muncă de pregătire la toate nivelurile. Comisia a redactat un plan de urgență pentru a evita, de exemplu, întreruperea traficului aerian, pentru a uh, preîntâmpina anumite probleme la vămi sau uh, probleme legate de uh, transportul de mărfuri. E clar că trebuie dată prioritate drepturilor cetățenilor pentru a atenua efectele pe care un Brexit fără acord l-ar putea avea asupra cetățenilor. De asemenea, ne gândim gândim și la programul Erasmus Plus, la studenții care trebuie să își finalizeze stagiile fără întrerupere. Un Brexit fără acord ar avea consecințe majore pentru comunitățile locale și regionale, um, chiar dacă uh, ne dăm seama că impactul ar fi asimetric. E clar că anumite orașe și regiuni vor fi mai expuse decât uh, altele. Noi, prin uh, rezoluția noastră din martie 2017 și din mai 2018, am uh, enumerat câteva preocupări uh, sau solicitări legate de acest fenomen, care au fost transmise apoi um, negociatorului șef al Uniunii Europene, domnului Michel Barnier, care a, și venit la plenul nostru la un moment dat. Da, acum cuvântul colegul nostru François de Coster a um, aborda subiectul. Uh, mulțumesc. Eu vin într-o regiune din afara Franței care și-a urmărit la un moment dat un vis și anume uh, acela de a uh, profita așa cum trebuie de canalul mânecii și de a fructifica relațiile care se pot naște cu Marea Britanie, care e doar la 40 de km distanță. Această dorință suverană a Uniunii Europene, a, a Regatului Unit, mă scuzați, de a părăsi Uniunea Europeană este o dorință pe care noi o respectăm, este dorința unui întreg popor, însă în mare este o decizie care, paradoxal, dacă ne uităm puțin la istoria relațiilor uh, noastre, a lucrurilor care ne unesc, uh, pe noi cei din Franța uh, cu cei din Marea Britanie pare surprinzătoare. Uh, până la urmă trebuie să facem față unui paradox, uh, dacă ne gândim chiar la obiectivul construcției europene care de la bun început uh, s-a referit la problema frontierelor. Este vorba de um, imaginea acestei istorii pe care o uh, reamintesc uh, și anume de a crea legături uh, între popoarele noastre. Brexitul va fi un eveniment major în istoria noastră și uh, e clar că cu toții vom avea de pierdut. Uh, Uniunea Europeană uh, Uh, va avea de pierdut uh, la fel și Marea Britanie. Împreună cu alți 21 de colegi uh, ai comitetului ne reunim din ianuarie anul trecut exact pentru a discuta aceste subiecte. Aș dori să mulțumesc vicepreședintele acestui grup interregional, domnul Michel Reisperman. Uh, la fiecare sesiune plenară studiem consecințele probabile ale Brexitului în domenii variate precum uh, transportul aerian, afacerile maritime, sănătatea, uh, securitatea alimentară sau pescuitul. Iar în această dimineață, um, unul dintre colaboratorii lui Michel Barnier a venit și a discutat cu noi impactul Brexit, cu consolidarea controlelor sanitare, fitosanitare, cu evaluări uh, uh, suplimentare uh, a bunurilor la frontiere, cu siguranță va uh, cauza probleme. Fluxul de persoane, de bunuri, de servicii va cunoaște de asemenea uh, probleme. Până acum, uh, fluxurile acestea erau reglementate de o piață internă, o piață unică, iar acum uh, ele vor trebui reglementate prin uh, relații între Uniunea Europeană și un stat terț. în negocierile viitorilor uh, relații cu Regatul Unit uh, trebuie să regăsim toate aceste elemente. Putem să ne gândim puțin și la uh, organizarea Parlamentului European, care um, până la urmă este interlocutorul privilegiat în pregătirea Brexitului și în ceea ce pește viitoarele relații cu um, Regatul Unit. Noi dorim să existe instrumente adaptate care să însoțească regiunile um, cele mai afectate. În 2001 s-a făcut un astfel de plan pentru a însoți, pentru a ajuta ajuta regiunile din uh, estul Europei care urmau să schimbe statutul uh, uh, în privința frontierelor, care din frontiere externe eh, deveneau frontiere interne ale Uniunii Europene. La sesiunea viitoare eh, la, de la Strasburg se vor discuta și chestiuni legate de reglementări și uh, fonduri structurale, iar în amendamentul 45 ni se spune că trebuie găsite niște soluții pentru regiunile limitrofe ale Regatului Unit. Uh, și că um, și în acest sens noi pledăm uh, uh, pentru uh, insistarea pe aceste subiecte um, și în cadrul Parlamentului săptămâna viitoare la sesiunea plenară. Domnul Michael Murphy. Cred că nebunia Brexit uh, te face să nu știi de unde să începi. Aș începe cu uh, acordul uh, care nu a fost susținut, un acord la care s-a ajuns după 15 luni intense de negocieri. Era vorba despre o Uh, capodopera compromisului între cele două părți, uh, un, un proiect de acord care ar fi trebuit să fie susținut de uh, ambele părți, căci a fost supus unui acord în noiembrie anul trecut. Comitetul regiunilor a fost foarte activ în ceea ce privește dezbaterea Brexit și cred că acest lucru este foarte important având în vedere că impactul Brexit va fi simțit puternic la nivel local și regional by the Conference of Presidents, by the political groups. Acest lucru trebuie să fie avut în vedere de partidele politice, de grupul Interregio condus de colegul François Comisia Econ, vreau să o menționez pentru că am făcut o treabă foarte importantă, un studiu de impact teritorial care ne ajută să ne pregătim regiunile și să le explicăm care este impactul Brexitului impactul care sigur variază. Toate regiunile vor avea de suferit, eh, toate regiunile care sunt reprezentate aici, dar e adevărat că sunt unele regiuni care vor eh, avea de suferit mai mult ca altele, țările de jos, Franța, Irlanda și anumite regiuni din Regatul Unit. În ciuda impactului economic însă, impactul care ne preocupă și ar trebui să preocupe pe toți cei din această sală, pe noi ne preocupă în Irlanda, este pacea în, pe insula noastră, pace pe care am avut-o de la semnarea acordului din Vinerea Mare de acum 30 de ani, o pace care a fost precedată de alți 30 de ani cu violențe din cele mai îngrozitoare. O pace fragilă pentru că avem tensiuni, avem uh, formațiuni paramilitare dizidente. De aceea avem nevoie de acest mecanism de protecție, backstop, care uh, garantează că nu va exista nici o frontieră dură și va fi protejată integritatea pieței unice. Marți, săptămâna trecută, în Parlament am văzut prim-ministrul britanic care neagă această poziție asupra care s-a convenit în mecanismul de salvgardare Prim-ministrul britanic și politicienii, prin acest comportament, nu fac decât să consolideze nevoia acestui backstop. Nu există alte opțiuni, nu există alternative magice care să ne permite să evităm existența unei frontiere dure. În cazul în care soluțiile tehnice vor fi disponibile pe viitor, putem să revedem acest mecanism, dar asta în viitor, toți cei care sunt în această sală trebuie să înțeleagă că cel mai bun mod și cel mai realist mod de a garanta o ieșirea Regatului Unit în ordine se poate face prin ratificarea proiectului de retragere, care reflectă interesul tuturor regiunilor. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, je clôture. Mulțumesc! Am încheiat acum lista vorbitorilor pentru că trebuie să ne respectăm și timpul alocat. Mai avem mulți vorbitori. Uh, următoarea intervenție, colegul Horta. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu analiza care a fost realizată. Brexitul este un paradox. Și cred că acest lucru trebuie să ne determine să ne gândim la pericolele democrației directe și la modul în care exprimăm voința cetățenilor. Înțelegem, evident, că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană fără acord în aceste momente pe care le traversăm la nivel uh, global reprezintă un risc pentru noi toți. Există consecințe economice și sociale extrem de importante și de aceea ne-am gândit că uh, acordul între Regatul Unit și Uniunea Europeană trebuie să fie ratificat și încă asta cât mai repede posibil. Să redeschidem acordul sau să punem sub semnul întrebării voința Regatului Unit și a Uniunii Europene pot avea un impact asupra tuturor. În ceea ce privește securitatea, dați-mi voie să revin la rolul important care de- revine Uniunii Europene și uh, Regatului Unit pentru strategie globală. Regatul Unit joacă un rol foarte important. Uh, asta și înainte de Brexit și după Brexit. Sperăm că sosirea doamnei May la Bruxelles astăzi va avea un impact pozitiv. Mulțumesc acum colegul Druba. Uh, I would just like to mention that the importance of Bratislava Importanța regiunii Bratislava în ceea ce privește industria auto este extrem de semnificativă. Slovacia, după transformarea industriei grele în anii 90, în special uh, industria grea din domeniul militar, a devenit un mare producător de vehicule, cauzat în parte și datorită trecerii producției de vehicule înspre țările cu o forță de muncă cu costuri mai reduse. Industria auto este un factor important în economia slovacă și viitoarea dezvoltare a țării noastre depinde de cum evoluează această piață auto. Slovacia este o țară mică, nu își are propria companie producătoare de vehicule, avem patru jucători global prezenți în țara noastră și depindem de hotărârile care se iau la sediile centrale care se află în alte țări. De aceea există riscuri legate de această decizie. În Slovacia avem Volkswagen, Peugeot, Kia și Jaguar Land Rover, compania indiană britanică, ce și-a început producția în Slovacia de foarte curând. Ne preocupă impactul Brexitului asupra industriei auto din Europa, colaborarea cu universitățile și accesul pe piața liberă. Mai sunt 53 de zile până la Brexit și rămân foarte multe nesiguranțe. Sperăm să se ajungă la un acord care să mulțumească ambele părți cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Enda Stenson are acum cuvântul. Mulțumesc! Vin din Irlanda, dintr-o regiune de frontieră, la frontiera cu Irlanda de Nord și suntem foarte preocupați de Brexit. Nu mai avem deloc încredere că britanicii vor reuși să iasă în mod structurat și aș vrea să-i rog pe cei care doresc să iasă din Uniunea Europeană. Știți cu adevărat ce vreți? Pentru că acum e momentul să-i dați glas, să spuneți ce vreți. E momentul să nu tot vindeți acest backstop cu pretenții uh, false. Trebuie să ne asigurăm că nu va exista niciodată o frontieră dură în Irlanda pe viitor. Și să vă amintiți că cei care au dorit Brexitul au spus că va fi cea mai ușoară procedură din istorie. Păi dacă e o procedură așa de ușoară, nu avem nevoie de backstop și nu va fi folosit. Aici nu e vorba despre cei câțiva cu privilegii de la nivelul ministerelor, e vorba de consecințe reale pentru oameni reali în uh, regiunile noastre, mai ales cele din nord-est și de-a lungul frontierei. E vorba de copii care poate trebuie să-și schimbe școala, e vorba de oameni care nu vor putea să mai treacă frontiera ca să meargă la servicii, mulți își vor pierde locul de muncă. E vorba de bolnavi care nu o să mai aibă acces la spitalele cele mai apropiate. E vorba de comunități transfrontaliere care s-ar putea găsi din nou vizate. Știm care sunt consecințele uh, dure pe care le-ar avea o frontieră în Irlanda și nimeni nu vrea să se întoarcă la trecutul violent pe care l-am avut, de aceea e nevoie de acest mecanism. Acest lucru va avea un impact negativ asupra agriculturii noastre, asupra identității pe care am construit-o de-a lungul anilor și asupra capacității de a cumpăra și vinde produse alimentare de calitate. Nu pot să cred că Regatul Unit vrea să dea copiilor lor oportunități mai puține decât au în prezent în ceea ce privește studierea și un loc de muncă în alt părți din Europa. Ani de zile am încercat să vindecăm rănile din comunitățile de frontieră și acum încercăm să distrugem totul. Nu mai dați vina britanicilor pe Bruxelles și pe irlandezi. Uitați-vă ce se întâmplă pentru că nu e vina nici a irlandezilor, nici a Bruxellesului. Mulțumesc. Calabuic are acum cuvântul colegul Calabuic. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun că, în primul rând, respectăm cu toții deciziile luate de poporul britanic, chiar dacă ni se pare o decizie profund greșită care va da naștere la mari probleme în întreaga Europa și în special va cauza pierderi Regatului Unit. Eu vin într o regiune din uh, Valencia, în Spania, și pentru noi este esențial, uh, dar prima prioritate, așa cum a spus uh, președintele nostru, domnului Barnier, cu care am putut să ne întâlnim direct, deci am spus că noua prioritate este să garantăm drepturile cetățenilor. În comunitatea noastră se găsesc cam 100 de mii de britanici și 30 de mii dintre cetățenii noștri trăiesc în Regatul Unit și trebuie să garantăm drepturile de muncă, de acces, acces la servicii medicale, servicii publice, la educație, pentru a evita ca acest Brexit să ducă la pierderi și suferințe pentru cetățeni. Ne solidarizăm și înțelegem foarte bine toate aspectele pe care le-am auzit cu pacea în Irlanda, pentru că, da, trebuie să evităm suferințele cetățenilor din acest motiv. Deci, în primul rând, persoanele, drepturile lor ne interesează, dar sunt și sectoare, cum ar fi sectorul agro- agroalimentar, sectorul auto, care sunt foarte legate de acest proces din Regatul Unit și care vor avea mult de suferit. Și, evident, avem și 3 milioane de turiști care vin în fiecare an în comunitatea noastră din Regatul Unit, care sunt foarte importante important și deci aspecte cum ar fi spațiul aerian, uh, legăturile aeriene, de asemenea, sunt foarte importante pentru noi. De aceea noi susținem ca uh, în această nebunie măcar să ajungem la un acord și să putem avea o perioadă de tranziție rațională către un nou statut care a fost hotărât de cetățenii britanici și pe care noi sigur îl regretăm. Merci beaucoup. La parole maintenant notre collègue Andrew. Mulțumesc, Andrew Cooper are acum cuvântul. Hello. Uh, fellow, fellow Europeans, um, is this the... Dragi colegi europeni, Oare asta este ultima reuniune plenară la care participă britanicii? Poate, poate că asta este tema care se regăsește în aceste discuții. Dar Brexit sau nu, Regatul Unit continuă să fie legat de Uniunea Europeană uh, în mai multe feluri, în ceea ce privește schimbările climatice, domeniul de care mă ocup eu în Comitetul Regiunilor. Și știm că lucrăm cu UE în ceea ce privește țintele climatice COP20 pe care le-am stabilit la Paris și am avut mult de câștigat din uh, colaborarea directă cu țările UE. Avem exemple concrete în acest sens. Și uh, aici aud oameni care spun respectați hotărârea eu nu respect această hotărâre uh, făcută printr-un referendum bazate pe acțiunile lui Boris Johnson, Nigel Farage și colegul lor, care au oferit informații greșite publicului, au spus minciuni, au înșelat oamenii din țara noastră și asta ne-a dus în uh, nebunia în care ne regăsim acum. În e o decizie pe care să vreau să o respect și știm și observăm că 50% din oameni în sondajele actuale declară că ar vrea să rămână în Uniunea Europeană și tinerii din ce în ce mai mult din Regatul Unit se simt dezamăgiți am auzit multe lucruri legate de ocaziile pe care le au în UE, libertatea de mișcare, Erasmus și așa mai departe. Prin urmare, campania să se părăsească Uniunea Europeană a fost finanțată, posibil de ruși. Au existat multe încălcări ale legislației electorale și e din ce în ce mai în ce mai clar că s-au încălcat foarte multe prevederi. Deci răspunderea ar fi să ne asigurăm că viitorul și politica nu sunt dictate de Nigel Farage, nu sunt dictate de cinism. And that we can offer the... Și că putem oferi Regatului Unit o politică a speranței, a gândirii în perspectivă. Sper că vom realiza acest lucru și sper că vom reuși să învingem pe cei care doresc să ieșim din UE. Mulțumesc! Albert Borar, acum cuvântul. Thank you very much, President, and uh, I'm sure that... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că majoritatea, dacă nu chiar toată lumea din această sală, ar fi de acord cu intervenția dumneavoastră introductivă. Un Brexit dur sau fără, un Brexit fără niciun acord ar Uh, genera o serie de unde de șoc asimetrice în Europa. Ce înseamnă asta în concret? Înseamnă că există regiuni, zone, re- arii ale căror economii vor avea enorm de suferit și consecințele acestor suferințe se vor resimți la nivelul cetățenilor europeni, la nivelul oamenilor, cei care practic stau la baza tuturor deciziilor pe care le luăm. Dar nu este doar o chestiune de ordin pur economic. Brexitul va avea impact asupra modului în care ne deplasăm, asupra intereselor noastre culturale, asupra modului în care se dezvoltă activitatea de cercetare în institutele de cercetare și universități din Europa. Toate aceste lucruri vor avea de suferit. Mă aflu însă acum aici cu gândul la o parte a comunității europene și anume la tineri, tinerii europeni. Sunt sigur că dacă mâine am face un referendum în Regatul Unit, 70 80, poate chiar 90% din tinerii noștri ar vota să rămână într-o Europa unită, cea pe care o avem astăzi. Dar sigur că viitorul lor nu este un viitor al statelor națiune fragmentate. Ei își doresc un viitor al unei Europe unite și uh, îi sunt îndatorat grupului interregional al lui François de Coster pentru o glumă, să spunem, pe care am auzit-o, un avion, uh, un avion care are însemnele Europei și există doi oameni care stau la ieșire. Scuzați-mă, spune unul. V-aș sugera să luați o parașută celuilalt și cealaltă persoană se întoarce și spune mulțumesc, dar mi-ajunge să folosesc drapelul acesta. Și sigur, drapelul este drapelul britanic. Dragi colegi, asta nu este viitorul Europei. Nu putem înfășura statele națiune ale Europei în drapelele naționale, pentru că asta ar însemna să distrugem ce am construit în toți acești ani. Există mult mai multe riscuri cu acest Brexit uh, decât chestiunile economice pe care le menționăm. Destrămarea Europei este un lucru pe care ar trebui să-l luăm foarte în serios în acest moment. Pentru că naționalismul e în creștere în Europa și Brexitul este o manifestare a acelui naționalism. Merci beaucoup. Mulțumesc. Saed mai are acum cuvântul. Thank you very much for calling me to speak. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu impact cele spuse cu privire la impactul Brexitului asupra tuturor statelor membre și asupra Irlandei, vin din Belfast și știu foarte bine impactul violenței asupra tinerilor din anii 70. N-am vrea să revenim deloc la acea situație. Însă sunt aleasă în adunarea națională pentru țara Galilor și sper să avem o discuție pentru cei care au votat să rămânem. Și asta în rai. Sper să ajungem în rai. Și cei care uh, vor să ajungă în iad trebuie să se descurce cu pașapoarte exclusiv britanice și uh, monede miliarde de o liră. Dar este foarte important să avem în vedere că suntem o națiune, o națiune în țara Galilor și vreau să vă asigur astăzi și să vă rog astăzi să păstrați ușile deschise pentru noi, galezii, pentru că noi vrem să continuăm comerțul cu Europa, vrem să putem să avem interacțiuni culturale. Eu reprezint uh, o regiune foarte mare din țara Galilor. Știm că Statele Unite au impus tarife asupra oțelului nostru Canada, la fel, și Europa o va face în curând dacă părăsim Uniunea Europeană. Nu vrem să se întâmple așa ceva, dar în, acea, în cazul în care se întâmplă, trebuie să ne asigurăm că dialogul continuă și de aceea Adam Price, liderul partidului meu, a fost prezent ieri aici pentru a continua conversația, a arăta că ușile nu sunt închise din partea noastră și că vrem să avem relații pozitive cu toată lumea de aici. Până la urmă am vorbit despre modul în care acest lucru va avea impact asupra oamenilor, asupra viitorului nostru, în diferite modalități. Trebuie să încercăm să ne asigurăm că asta nu se va întâmpla, dar dacă totuși se întâmplă, vă rog să știți că noi suntem pozitivi și vrem să vă uh, rugăm să continuați să lucrați cu noi. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Colegul Bentley are cuvântul. Mr. President, thank you very much indeed and thank you for allowing me to Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați permis să iau cuvântul ca nou membru al Comitetului Regiunilor. E prima și probabil și ultima contribuție în această instanță din partea mea, din păcate. Aș vrea să vă ofer niște garanții legate de consiliile regionale și locale, unde a început această dezbatere, și anume să vă garantez că noi, uh, consiliile galeze, scoțiene, engleze, avem un dialog cu guvernul britanic și sunt mândru că eu conduc un grup de acțiune chestiune care duce acel dialog cu guvernul britanic, pentru că există un impact destul de mare și știți că marea majoritate a legilor implementate de Uniunea Europeană în Regatul Unit se fac, sunt implementate la nivelul autorităților locale și regionale, deci vorbim de chestiuni de ordin practic toate lucrurile care nu sunt menționate în pasiunile Brexitului, să-l numim așa, uh, nu apar și trebuie să ne asigurăm că sunt cunoscute de oameni. Vreau să vă garantez că activitatea aceea se desfășoară însă într-un mod calm. E o, un grup de acțiune transpartinic cu oameni cu diferite puncte de vedere asupra Brexitului pe care nici nu-l discutăm. De fapt, noi discutăm impactul asupra oamenilor. Pentru că important este ce vor simți oamenii, familiile lor, cum va evolua situația lor, bunăstarea lor și ca aleși uh, local trebuie să ne asigurăm că știm exact ce vor oamenii. Domnule președinte, știți cu toții că lucrăm foarte activ pentru a păstra un dialog deschis cu Comitetul Regiunilor odată ce vom părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie sau când va fi. Pentru că este foarte important. Eu sunt uh, foarte țin foarte mult la autoritățile locale și regionale pentru că suntem cei mai apropiați de oameni și trebuie să ne asigurăm că acționăm corect pentru ei și pentru viitorii lor copii. Merci beaucoup et le dernier orateur. Mulțumesc. Christophe Fouillon, ultimul vorbitor. Monsieur le Président, on se rend compte à chaque instant que... Domnule președinte, Iată cum ne dăm seama cu toții care sunt consecințele negative ale Brexitului pentru Uniunea Europeană, care sunt însă catastrofice pentru Regatul Unit și consecințele negative pot fi cel mai bine evitate dacă nu ar exista un Brexit vorbesc ca unui prieten care, pe care îl văd că e pe punctul să facă o greșeală. Oprește-te și nu face prostia asta și spun asta Ah, pentru că poate primarii care sunt cu picioarele pe pământ și care înțeleg consecințele acestui act ah, vor putea spune cetățenilor britanici e momentul să facem altceva. Un coleg a spus aici că Brexitul a fost manipulat de forțe din afară. Britanicii nu și-au dat seama de consecințele Brexitului. Prin urmare, încă înainte de 29 martie puteți să Vă opriți să vă întoarceți înapoi, să faceți un nou referendum pentru a evita acest Brexit, care nu va face decât să fragmenteze Europa și va avea un impact negativ asupra Regatului Unit, în primul rând. Regatul Unisc, dacă mâine pierde Scoția sau țala Galilor, riscă să devină mica Britanie în loc de Marea Britanie. Deci acum e momentul să oprim această nebunie și să punem un punct final Brexitului. Chers collègues, merci beaucoup pour cet échange. Dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii foarte intens. Am fi putut de altfel să prelungim discuțiile mult timp, din păcate nu avem uh, timpul acesta la dispoziție și asta în ciuda faptului că este ultima reuniune înainte de 29 martie, dar nu o să trag acum concluziile pentru că mai există incertitudini și poate lucrurile se vor schimba, cine știe. În orice caz, în biroul Comitetului Regiunilor din aprilie, vom discuta despre viitoare modalități de cooperare. Am vorbit asta deja cu ocazia ultimei noastre reuniuni și cred că ne putem cu toții declara convinși că vom găsi formula corectă pentru a ne continua, continua dialogul și cooperarea cu colectivitățile teritoriale din uh, Marea Britanie. Dragi colegi, Inițial voiam să vorbim despre politica de vecinătate și dezvoltarea Uniunii Europene cu înalta reprezentantă pentru politica externă, doamna Mogherini. Din păcate, în urma crizei politice din Venezuela, a trebuit să uh, participe la reuniunea grupului de contact din Montevideo, însă Păstrăm în continuare pe ordinea de zi o discuție privind politica de dezvoltare a Uniunii cu domnul Amicia, uh, ministru al colectivităților teritoriale și monetare a Africii de Vest, care ne-a făcut onoarea de a participa uh, la această reuniune pe care am organizat-o săptămâna aceasta împreună cu Comisia Europeană și căruia am ocazia de a ura un călduros bun venit aici, cerându-ne scuze pentru întârziere. Brexitul ne-a animat un pic discuțiile. Această conferință a avut peste 650 de reprezentanți ai regiunilor descentralizate care provin de pe 5 continente diferite. Forumul nostru este ocazie unică pentru consolidarea dialogului politic între actorii cooperării descentralizate, aceștia au identificat împreună provocările cele mai mari pentru o dezvoltare locală durabilă și asta înainte de decizii privind bugetul de după 2020. Regiunile sunt actori de pline ai cooperării internaționale. Prin inițiative de parteneriat, aceștia joacă un rol cheie în fața mizei planetare actuale, căci ele sunt cele care reflectă obiectivele de dezvoltare durabilă în proiecte concrete la nivel regional și local. Concretizarea majorității obiectivelor de dezvoltare durabilă ține de implicarea activă a orașelor și regiunilor. Cooperarea descentralizată reprezintă un instrument esențial în acest text, sens importanța trebuie să se reflecte într-o recunoaștere politică la nivel european și global și în sprijin financiar acordat pentru parteneriate locale și regionale. Avizul colegului Jansen privind vecinătatea și lumea, adoptat în decembrie anul trecut, a identificat foarte clar calea de urmat și poziția noastră a fost salutată de Parlamentul European, care a integrat acest document într-un proiect de raport. Și în încheiere, sprijinul pentru cooperare centralizată trece și prin portalul european al cooperării descentralizate, pe care o să-l relansăm în parteneriat cu Comisia Europeană. Pentru a garanta că noul portal reflectă cât mai bine nevoile reele, uh, putem să vă primim opozițiile printr-un sondaj online la care vă încurajez să participați. Informații suplimentare în acest sens găsiți la standul Secretariatului CIVEX în afara sălii. Dragi colegi, aș vrea să dau acum cuvântul domnului ministru François Albert Amicia, președintele Consiliului Comunităților Teritoriale ale Uniunii Economice și Monetare a Africii de Vest partenerul nostru principal în această acțiune comună pe care o desfășurăm în contextul cooperării descentralizate. Domnul ministru ne va spune în câteva cuvinte rezultatele forumului de săptămâna aceasta. După introducere o să dau cuvântul și altor membri ai forumului și celor care s-au înscris la discuție. Domnule ministru, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président de séance. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comitetului Regiunilor, doamnelor și domnilor. În uh, fruntea unei delegații a Consiliului Comunităților Teritoriale a Uniunii Economice și Monetare a Africii de Vest. Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre uh, Uh, dezvoltarea prin intermediul uh, orașelor și regiunilor. Bineînțeles, nu pot aborda această temă fără a vă împărtăși uh, învățămintele pe care le-am tras de pe urma forumului Orașe și Regiuni pentru Cooperarea pentru Dezvoltare, care a avut loc luni și marți aici la Bruxelles. Forumul reprezintă, a reprezentat un spațiu de dialog unic pe marginea cooperării pentru dezvoltare. După cum a spus și președintele, peste 500 de reprezentanți ai autorităților locale și regionale din Uniunea Europeană și din uh, statele partenere au participat la acest forum. Au participat de asemenea și asociații, rețele de orașe și uh, experți pentru a aborda împreună această temă crucială a dezvoltării uh, urbane durabile. Mai mult de jumătate din populația lumii trăiește acum în mediul urban prin urmare, problematica este una esențială. Asta cu atât mai mult cu cât tendințele sunt uh, în creștere. Până în 2050, 2 miliarde de persoane în plus vor trăi în zone urbane. E clar că această provocare excepțională trebuie să fie transformată de către noi într-o oportunitate excepțională pentru uh, societățile noastre. Aceste Uh, subiecte au fost, acest subiect a fost abordat de către participanții în micile grupuri din cadrul sesiunii Open Space. De fapt, s-a ajuns uh, la discutarea mm, mai mult de 60 de subiecte de la economia solidară la guvernanța inclusivă în cadrul acestor mici grupuri de lucru. Nu pot decât să-i felicit pe uh, participanți pentru tot aportul adus am reținut faptul că participanții au cerut Uniunii Europene să continue a oferi atenție diversității teritoriilor uh, care fac obiectul politicii sale de dezvoltare. Zonele urbane concentrează, bineînțeles, uh, o serie de provocări, dar asta nu înseamnă că zonele rurale trebuie să fie lăsate la o parte. Spre exemplu, Niger, unul dintre statele care fac parte din uh, organizația noastră, 83,65% din populație trăia în zona rurală în anul 2017. Această atenție oferită diversității teritoriilor trebuie să meargă chiar mai departe, pentru că specificitățile micilor orașe trebuie să fie de asemenea integrate în uh, um, arhitectura politicilor de dezvoltare. În mod concret, asta înseamnă proiecte cu bugete mici, adaptate la capacitățile administrative și financiare ale colectivităților mici. Am avut parte de prezentarea parteneriatului între orașul din Benin, Dgobo și orașul belgian Rolezare. Această prezentare ne-a dovedit că proiecte eficiente pot fi puse în aplicare cu un, mici, cu un mic buget. Majoritatea uh, participanților au vorbit despre finanțarea proiectelor de cooperare descentralizate. Autoritățile locale și regionale dispun de specificități uh, care nu au nimic de a face cu cele ale organizațiilor non-guvernamentale și tocmai de aceea uh, e regretabil, regretabil că propunerea Comisiei pentru viitorul CFM nu mai cuprinde un buget specific pentru colectivitățile locale. Dezvoltarea rur, uh, ur, urbană durabilă implică mai multe teme foarte importante. Ocupare, securitate, mediu, integrarea migranților, uh, pentru a menționa doar câteva. Uh, bine, le-am putea dezbate în lung și lat, mă voi rezuma însă la a menționa trei dintre aceste teme. În primul și în primul rând, tinerii. Cei care au participat la forumul de săptămâna aceasta au ajuns la concluzia că tinerii trebuie să fie în sânul sau să, să stea la baza arhitecturii politicilor publice. De fapt, după cum a spus profesorul Stephen Smith, uh, Africa tânără uh, este în mișcare, mai mult de 40% din populația din Africa are o vârstă de sub 15 ani. După aceea s-a menționat uh, de asemenea rolul femeilor. S-a recomandat uh, sprijinirea rețelelor de femei, includerea lor pe piața muncii, accesul lor la posturile de răspunse, răspundere și ameliorarea de asemenea serviciilor publice care le sunt destinate femeilor. Aș mai menționa și problema populațiilor dezrădăcinate. În cursul forumului s-a ajuns la concluzia că logica partenerială a cooperării descentralizate ar putea să ajute la transformarea acestei percepții a migrației dintr-o migrație de criză la o migrație oportunitate. Colectivitățile ter- uh, teritoriale au un rol important de jucat, uh, atât ca furnizor de servicii de bază, cât și uh, ca actor cheie pentru integrarea migranților în aceste societăți noi. În concluzie, domnule președinte, sunt absolut convins că discuțiile acestea pe marginea provocărilor mondiale și transversale uh, vor fi utile pentru uh, primarii și reprezentanții colectivităților teritoriale africane. Ei vor ști să fructifice noile contacte pe care le-au avut aici, le-au legat aici la forumul de la Bruxelles. Sper de asemenea ca recomandările formulate de către participanți să îmbunătățească, să îmbogățească politicile Uniunii Europene. Fac apel în special uh, la membrii COR Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că toate aceste recomandări sunt păstrate în prim plan și vor fi concretizate în noi planuri, acțiuni și strategii. Vă mulțumesc, stau la dispoziția dumneavoastră, vă mulțumesc însă mai întâi de toate pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vă mulțumim mult, domnule ministru, pentru rezumatul acesta Uh, și perspectiva pe care ați, uh, ați creionat-o cu privire la discuțiile din forum. Începem cu Vincenzo Bianco. Președinte Lam. Domnule președinte Lambert, domnule președinte Amiha, vă mulțumesc pentru contribuția prin care ați confirmat rolul central al autorităților locale, extrem de diverse, în fața acestor provocări globale pentru promovarea unei dezvoltări locale durabile. A șasea ediție a Forumului Regiuni și Orașe pentru Cooperare și Dezvoltare pe care l-am avut luni și marți, organizat împreună cu Comisia Europeană, a reunit, cum ne spunea domnul președinte, peste 500 de participanți proveniți din aproximativ 80 de țări de pe 5 continente, ceea ce ne arată atenția de care se bucură subiectul acesta în comitetul nostru. Am avut reprezentanți aleși la nivel local și regional, printre care 50 de membri aproape din comisia noastră și primarul din Mogadishu, din Islamabad Phnom Penh, din Tunisia, din Tunis. Uh, pentru prima dată o femeie este primară în acest oraș, pe lângă importanți reprezentanți ai lumii științifice. Forumul nostru a oferit multe ocazii pentru Uh, restabilirea unor bune contacte bilaterale. Prin intermediul unei discuții, în ceea ce privește spațiul deschis, am invitat participanții să aducă o contribuție activă ideilor și competențelor lor în peste 60 de grupuri de discuții și am putut să beneficiem de experiențele lor ca agenți ai cooperării descentralizate acolo unde se formulează recomandări politice adresate tuturor instituțiilor europene. Ca răspuns imediat la aceste recomandări, Comisia a luat notă și uh, se va ocupa de aceste parteneriate. Domnule președinte, în încheiere, ignoranța, necunoașterea și prejudecățile sunt uh, precursorii fricii, urii, închiderii, replieri în sine. Am ascultat am aflat despre fapte, probleme, idei, povestiri, frustrări și speranțe. Să ne cunoaștem mai bine, să învățăm, să lăsăm deoparte prejudecățile este absolut esențial dacă vrem să cooperăm și să colaborăm pe probleme care se întâlnesc mai des decât ne-am așteptat. Mulțumesc! Mulțumim! Fernando López Miras urmează. Presidente. Domnule președinte, domnule Amichia, Rolul orașelor și regiunilor ca responsabil politici în luarea de decizii este din ce în ce mai evident pentru lansarea agendei globale implementată la nivel local. Dacă vrem să facem față situației actuale, trebuie să ne grupăm între noi uh, tehnologiile, resursele financiarele pentru a putea implementa obiectivele de dezvoltare durabile în toate țările, în special uh, cele în curs de dezvoltare. Eu vin din sudul Spaniei, unde ne confruntăm cu probleme cum ar fi migrația, lipsa de apă, seceta. Uh, sunt probleme locale care necesită însă soluții globale și alianțe puternice și de aceea politica de cooperare pentru dezvoltarea regiunii Mursia este foarte importantă, pentru că avem o plus valoare pe care o punem în serviciul asociațiilor noștri. Problema noastră cu apa face ca regiunea de Mur- Mursia să contribuie pentru a, reduce la, pentru a reduce gazele cu efect de seră, având astfel un impact asupra schimbărilor climatice. Avem cooperare uh, transfrontalieră de 40 de ani, de exemplu, în domeniul agriculturii în regiunea de sud-est a Spaniei, sud-estul Spaniei, sud-vestul Uniunii Europene agricultura, alimentația, economia trebuie să fie garantate și la fel o Europa care cu un sud verde se poate asigura că nordul nu se uscă mâine, <laughs> într-un viitor mult mai apropiat decât pare. Oportunitățile pe care le avem astăzi prin prezența domnului Amichia și inițiativele pentru dezvoltare, inițiativa Nicosia, Arlem, promovate de Comitetul Regiunilor și uh, acestea sunt uh, parteneriat în care regiunea Murcia se implică foarte mult. Dacă o vom continua așa, vom ajunge mai departe și acțiunile noastre vor putea fi mai eficiente. Mulțumesc și o zi bună! Merci beaucoup. La parole est maintenant notre collègue David Simmons. Urmează David Simmons. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. S-a vorbit deja despre pregătirile noastre pentru Brexit. Cred că și aici uh, trebuie să ne punem o aceeași întrebare ca și în cazul uh, Brexitului. Trebuie să vedem care sunt uh, lucrurile care, pe care le putem face pentru a schimba viața oamenilor. Deci pe aceste lucruri trebuie să ne concentrăm. Anul trecut am vizitat Coasta de Filde și am reușit să vi- vizionez și să vizualizez, să văd la fața locului unele dintre proiectele finanțate de Uniunea Europeană alături de partenerii noștri din uh, Africa. Și am văzut că există o, o mulțime de exemple pozitive. Am uh, văzut uh, proiecte agricole, ciocolata organică, cacaoa de fapt organică, cafea organică sunt produse acum în coasta de Fildeș pentru a fi exportate mai apoi în Uniunea Europeană. Deci iată uh, o relație tip win-win. După aceea, tot în, această, în acest comitet am vorbit și despre cum anume am putea elimina factorii care generează migrația. Dezvoltarea economică, șansele acordate oamenilor, șansele acelea pe care noi le considerăm a fi de la sine înțelese, uh, ei bine, toate acestea contribuie la eliminarea factorilor migrației. Dacă ne uităm la viitor, la viitorul acord de la Cotonou, spre exemplu, trebuie să ne dăm seama că doar prin comerț în beneficiul ambelor părți putem să ne dezvoltăm ambele părți. Asta este calea de urmat. Mulțumim, domnul Peter Kurz urmează. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cred că în Europa trebuie să ne mai confruntăm și cu o altă uh, temă importantă pe lângă solidaritate și coeziune europeană. Și anume această temă este întărirea Africii, dezvoltarea Africii. Cei de la ONU spun că până în 2030 vor fi necesare 30 de miliarde de, de euro pe an pentru ca uh, statele africane să se dezvolte în adevăratul sens al cuvântului. Deocamdată însă investițiile făcute în Africa sunt insuficiente, tocmai de aceea trebuie să atragem uh, sectorul privat, trebuie să venim și cu o strategie, bineînțeles, o strategie, bineînțeles, care să permită autorităților locale să fie mai implicate în procesul decizional. Domnul ministru a vorbit despre autoritățile regionale și locale, într-adevăr acestea vin cu uh, specificitățile lor, uh, Autorități autoritățile locale sunt la fața locului, au propria lor expertiză când vine vorba despre, uh, despre rezolvarea uh, problemelor. Bineînțeles, autoritățile locale sunt mai vizibile decât orice alte autorități și asta uh, ne-ar permite, bineînțeles, să, să putem pune în aplicare niște proiecte, niște uh, metode de cooperare care să dea rezultate, uh, rezultate clare. Deci, includerea comunelor, autorităților locale este absolut esențială pentru o cooperare, pentru dezvoltare încununată de succes. Iată de ce programul acesta este atât de uh, Uh, central atât de esențial. Mă bucur foarte mult că COR a pus accent la rândul său pe subiectul acesta. Este lăudabil, dar pe de altă parte ne dăm seama că aceasta este doar un prim pas, un prim pas care fără o finanțare mai puternică și includerea comunelor în uh, activitatea de dezvoltare nu va da niciun fel de rezultat. Urmează domnul Franz Schausberger. Domnule președinte, domnule Amichia, în calitate de reprezentant al unei regiuni din uh, Europa Centrală, dați-mi voie să vă spun că nu doar statele uh, din bazinul Mediteranei au anumite responsabilități, ci uh, consider că întreaga Europa are o responsabilitate pentru dezvoltarea Africii, asta prin perspectiva uh, istorică. Uniunea Monetară și Economică Africană este, din punctul meu de vedere, o dovadă a faptului că Africa își ia viitorul în mâini. Și noi trebuie să ajutăm Africa în acest sens. Trebuie să-i sprijinim pe cetățenii africani uh, pentru dezvoltarea viitoare. Important uh, este însă și, uh, importantă este însă și constituirea acestui Consiliu al autorităților locale și regionale. Avem și noi un interlocutor cât se poate de clar. Politica de dezvoltare nu trebuie să urmărească doar obiective economice, ci trebuie să promoveze obiective sociale, uh, educația locurilor de muncă și, de asemenea, democrația. Doamnelor și domnilor, politica de uh, dezvoltare nu trebuie să fie lăsată doar uh, în uh, sfera autorităților naționale, în ograda uh, autorităților uh, naționale. Eu cred că și noi, autoritățile locale și regionale, trebuie să ne implicăm. Noi uh, ne putem asigura că uh, ajutorul ajunge într-adevăr acolo unde trebuie să ajungă și anume la comune și la regiuni. După aceea, într-adevăr, uh, migrația este o problemă, după cum spunea și, uh, și domnul Amichia. O problemă pentru care trebuie să găsim o soluție. Am avut uh, marele summit din 18 decembrie UE Africa. Acolo s-au putut consfinți o serie de proiecte, proiecte care cu siguranță vor sta la baza unei uh, colaborări strânse pe viitor. Mulțumim, uh, Elonza Subiria. Ministru Iona, președinte Andreea. Domnule ministru, domnule președinte, Atzeko eta pobrezia erabat murrizten laguntzeko premia larria dago gaur egun. Google ne confruntăm cu o necesitate urgentă pentru a confrunta uh, pentru a face față situației cu care suntem confruntați la nivel global și pentru a elimina sărăcia. Guvernul Basc dorește ca noi să avem capacitatea de a transforma aceste dorințe în realitate și avem uh, deja de trei decenii de când promovăm în mod constant politici de cooperare pentru dezvoltare. Uh, este vorba de o politică ce a generat un volum considerabil de documente. Guvernul Basc anul trecut a alocat 48 de milioane de euro pentru 30 de regiuni din sud, cu care am finanțat 90 de proiecte de cooperare și 17 proiecte de asistență umanitară. Cooperarea noastră pentru dezvoltare uh, urmează modelul cooperării descentralizate și treptat caracteristicile actuale ale acesteia sunt consolidate. De exemplu, conectarea societăților promovând proiecte care uh, implică structuri locale cu structuri și structuri din țara Baștilor. Societatea civilă din regiunea noastră participă direct la conturarea politicii de uh, cooperare și la implementarea acesteia. În al treilea rând, egalitatea de gen este foarte importantă, la fel și durabilitatea mediului, respectarea drepturilor omului și consolidarea capacităților existente. Până în prezent, principala noastră destinație a fost America Latină. Am aprobat planul de uh, cooperare pentru dezvoltare pentru perioada 2018-2021, un instrument ce ne permite să facem față unor noi provocări. În primul rând, în ceea ce privește coerența politicilor, în al doilea rând, prioritizarea acordată continentului african pentru a arăta că suntem dispuși să cooperăm cu guverne din Uniunea Europeană și din alte țări și în special din Africa. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre... Mulțumim. Urmează Agnes la ultimul nostru orator la această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui subiect foarte important. Pactul uh, primarilor uh, este bine cunoscut în uh, Europa. Am tot uh, subliniat importanța acestui pact, am creat și funcția de ambasador. Eu cred că există o posibilitate de colaborare cu orașele africane. Am fost uh, de curând în Kenya. Am vorbit despre progresul înregistrat în mai multe domenii de dezvoltare și am văzut că interesul părții africane este unul crescut. Colegii din uh, orașele europene, din regiunile europene, în contextul acestui pact al uh, primarilor și-ar putea apleca atenția și asupra ajutorării părții africane. Am putea să folosim acest forum pentru o continuare a dezbaterilor uh, am putea să uh, vorbim despre, spre exemplu, uh, cooperarea în domeniul energetic sau alte domenii de importanță maximă pentru ambele părți. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum îi dau cuvântul uh, domnului ministru pentru a reacționa în cazul în care dorește să reacționeze la cele spuse. Vă mulțumesc! Domnule președinte, mai întâi de toate vreau să le mulțumesc că uh, tuturor celor care sunt prezenți, dar, bineînțeles, în mod deosebit celor care au intervenit astăzi. Vedem că Comitetul Regiunilor își dorește o întărire a cooperării între colectivitățile europene și colectivitățile africane. S-au făcut deja multe în domeniul acestei cooperări. Există colectivități care a, au demarat deja proiecte comune și văd astăzi că există această dorință de continuare de a continua pe calea aceasta a colaborării, de, se dorește crearea unor noi parteneriate. Mă bucur că există această solidaritate. Lumea e un întreg, nu e împărțită în cinci continente complet separate. Nu, nu. Există cinci continente, dar populația trăiește pe una și aceeași planetă. Cu toții trăim în orașe, în sate și trebuie să ne, ne cunoaștem mai bine pentru a colabora mai bine. Cred că parteneriatul semnat între Comitetul Regiunilor și uh, Uh, Consiliul Comunităților Teritoriale ale Uniunii Economice și Monetare a Africii de Vest este o dovadă în acest sens. În fiecare an, uh, aleșii din Nord se întâlnesc cu cei din Sud pentru a discuta despre uh, cooperarea descentralizată, despre partaj. În fiecare Uh, an uh, aleșii din Uniunea Europeană merg în Africa pentru a vedea ce se întâmplă într-adevăr la fața locului, care sunt proiectele puse în aplicare, care sunt pașii înainte, care sunt întârzierele, întârzierele, întârzierile, care sunt obstacolele care ne stau în cale. Ei bine, toate aceste eforturi uh, sunt, cre- sunt demarate uh, tocmai pentru a le permite bărbaților, femeilor, copiilor să aibă o viață mai bună. Și în acest context există subiecte uh, care au o importanță des, uh, deosebită. Spre exemplu, ocuparea forței de muncă, dar în special ocuparea în rândul tinerilor, pentru că prin ocuparea în rândul tinerilor ne asigurăm că tinerii rămân în Africa. Uh, să nu uităm că toți uh, tinerii aceștia care pleacă din țările lor natale spre Uniunea Europeană sunt uh, energii pierdute pentru continentul african. Deci trebuie să, să continuăm a oferi asistență nu statelor, ci oamenilor. Uh, Uh, și cum anume putem să îi ajutăm pe oameni? Ei bine, sprijinim autoritățile locale care, până la urmă, sunt cele mai apropiate de populații, sunt cele mai apropiate de femei, de tineri. Dacă continuăm această formă de ajutor, vă pot asigura că uh, vom uh, atinge, ne vom atinge obiectivele. Dar cei care vor să vină în Uniunea Europeană trebuie să fie ajutați uh, să contribuie la dezvoltarea societăților de aici, cum anume pot să, să contribuie, ei bine, fiind integrați. Aceste uh, fluxuri migratorii nu sunt noi, au avut loc și în secolele trecute. Am, uh, avem deja o experiență comună și cred că pe baza acestei experiențe putem uh, găsi soluții pentru acest flux migratoriu, flux migratoriu care se poate transforma într-un element pozitiv în legătură legătura dintre nord și sud. Domnul Lopez vorbea despre rolul orașelor, despre necesitatea constituirii de alianțe. Da, e evident, e, e esențial. Domnul Simon vorbea despre cetățenii. Eu mă bucur tare mult că Regatul Unit continuă să, să facă eforturi în Africa doamna Subiria, domnul Schaffhauser uh, și, și ceilalți au vorbit despre dorința lor de a întări în continuare acest parteneriat. Cred că ceea ce doream să auzim am auzit. Vă mulțumim pentru asta. Sperăm din suflet că uh, cooperarea descentralizată să poată uh, contribui la crearea acelei uh, legături solide dintre nord și sud pe care ne-o dorim. O legătură nu între nivelurile centrale, nici pe departe, ci uh, dorința noastră este aceea de a avea o legătură la nivel local, prin intermediul autorităților locale, pentru că genul acesta de legătură este resimțită de către populație, populația din nord și populația din sud. Astfel, împreună, vom putea trăi cu toții mai bine vom putea face provocărilor cu care ne confruntăm, schimbările climatice, etc. Asta pentru ca uh, copiii noștri, uh, nepoții noștri să trăiască într-o lume mai uh, sigură, mai egalitară, o lume pe care ne dorim, iată, să o creem pentru urmașii noștri, o lume mai justă, mai echitabilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Monsieur le ministre, grand merci pour votre... Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezență și pentru participarea foarte activă la dezbaterea noastră. Nu pot decât să fiu de acord în proporție de 200% cu propunerile pe care le-ați formulat și sperăm că vom avea ocazia să mai cooperăm și în anii care vin într-o manieră eficace și, bineînțeles, durabilă. Mulțumesc foarte mult! Chers collègues, nous en... Stimați colegi, ne mai rămân trei avize de adoptat. Și începem cu avizul uh, pentru al optulea program de acțiune pentru mediu. Raportor uh, este colegul nostru Cor Lamers, uh, pe care îl invit să ni se alăture aici. Mm -hmm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 Yeah, thank you very much. Avant de donner la parole à notre rapporteur, Înainte de a-i da cuvântul raportorului nostru, ar dori să salut uh, prezența alături de noi a doamnei eurodeputat uh, Vălean, care a făcut un efort pentru a ni se alătura și care va contribui la dezbaterea noastră. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, stimată doamnă deputat. Uh, Monsieur Lamers. Dank u, voorzitter. Waarde collega's. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, de aici, de la tribună, aș dori să urez uh, și eu un călduros bun venit uh, doamnei Vălean, președinta Comisiei pentru Mediu a Parlamentului European. Îi apreciez foarte mult prezența alături de noi, pentru că vom putea uh, astfel dezbate împreună acest punct. Domnule președinte, suntem în ultima linie dreaptă înainte de a avea un nou uh, program de acțiune. Comitetul Regiunilor este prima instituție care are ocazia să se pronunțe în legătură cu acesta. Parlamentul European deja a adoptat o poziție în legătură cu evaluarea programului uh, uh, de mediu, celui de-al șaptelea program pentru mediu, iar Comisia își uh, reia activitățile. Știm că vorbim despre un proiect de mediu și pentru un proiect de acțiune climatică. Acum este evaluat cel de-al șaptelea program care va constitui o bază ce ne va permite deja să ne gândim la etapa următoare a acestei politici. Este vorba despre un potențial al optelea program de acțiune pentru mediu. După 40 de uh, ani uh, de critici am ajuns la un mic succes, uh, iar acum uh, trebuie să punem în aplicare acest uh, mic progres. Însă rezultatele nu sunt întotdeauna la înălțimea așteptărilor noastre. Putem uh, vorbi de asemenea de un fel de uh, lacune în ceea ce privește uh, punerea în aplicare. E foarte frumos să poți să gândești uh, planuri, să dai legi, însă uh, acțiunile noastre trebuie să se traducă în măsuri concrete pentru a uh, lupta cu lipsa de durabilitate a producției și consumului nostru. Nu putem, după cum s-a spus, să rezolvăm o problemă folosind raționamentele legate de modul în care această problemă s-a produs. Ar trebui să trecem însă printr-o fază de tranziție pentru a avea acțiuni mai durabile. Trebuie să gândim puțin uh, ce s-a întâmplat cu această problemă, care au fost uh, uh, cauzele, după care să găsim niște soluții și să elaborăm un plan de acțiune cu industria și cu centrele de cercetare. Apoi trebuie să punem accentul pe tranziție, că este, că este un subiect foarte important. Mă interesează economia circulară, energia, mobilitatea, tranziția alimentară, deci teme foarte mari pentru care nu vom găsi soluții dacă gândim gândim în maniera tradițională. Trebuie să susținem această tranziție însă și prin mijloace de finanțare adecvate. Trebuie să găsim un răspuns care să ne prezim, pre, permită o mai mare coerență politică, o abordare holistică, globală, uh, cu privire la dezvoltare. Obiectivele de dezvoltare durabile ne permit uh, un cadru pentru o astfel de discuție. În ceea ce privește obiectivele legate de mediu, acestea concurează cu cele economice. Uh, însă noi trebuie să uh, legăm mediul de uh, economie, nu să le um, punem în opoziție. Sănătatea cetățenilor este esențială, la fel natura, pentru că împreună sunt pilonii unei structuri unificate. Vorbim despre o structură așadar bazată pe pilon și de aceea vă propun o abordare teritorială. Orașele, satele, regiunile se află în fruntea um, societăților noastre. Aici uh, se deplasează, trăiesc uh, sau muncesc uh, cetățenii noștri. Și, până la urmă, orașele sunt responsabile de o mare parte a poluării noastre spațiile urbane, rurale diferă unele de celelalte. În ceea ce privește mobilitatea, ea prezintă anumite um, provocări pentru zonele uh, rurale și de aceea este uh, nevoie de măsuri adaptate care să țină cont de uh, situație, astfel încât diversele regiuni să poată să folosească instrumentele care le convin cel mai bine. De aceea, mm, mi se pare că acest nou raționament susține această tranziție. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru înaintarea de amendamente, le mulțumesc pentru contribuția pozitivă. După cum puteți vedea, am luat în calcul multe dintre amendamentele dumneavoastră. Am încercat să îmbunătățesc așadar textul inițial. Aș dori să mă adresez mai ales doamnei Miller, care um, a lucrat foarte mult la obiective de dezvoltare durabilă și asta a constituit un ajutor esențial pentru mine. Într-adevăr, um, aceste obiective ne prezintă o bază globală de reflexie. Nu am dorit să reiau toate aceste amendamente pentru că asta ar fi încărcat prea mult textul, însă sugestiile noastre esențiale s-au regăsit în textul meu. Pentru ele vă mulțumesc. Eu cred că cu o bună concertare cu grupul socialist am reușit să facem uh, progrese. Și încă câteva cuvinte acum. Uh, domnul Borli a fost uh, cel care a înaintat foarte multe amendamente. Dânsul a trebuit să ne părăsească însă din motive tehnice, însă amendamente dânsului nu le-am putut accepta. Și asta pur și simplu pentru că nu se um, leagă de uh, acest um, aviz. Însă dânsul a fost de acord cu recomandările pe care le-am făcut vis-a-vis -vis de avizele dânsului, uh, de amendamente dânsului, mă scuzați lui Simon Hoodings aș dori să-i mulțumesc de asemenea pentru sprijinul arătat în redactarea acestui raport. Doamne și domnilor, trebuie legată politica de mediu cu noile provocări care ne așteaptă. Trebuie să încercăm să dăm conținut local și regional uh, politicilor pentru a avea uh, cetățeni sănătoși și o economie sănătoasă, pentru că acesta trebuie să fie obiectivul nostru global. Mulțumesc! Mulțumim pentru acest uh, raport și pentru această prezentare. Aș dori acum să-i dau cuvântul uh, doamnei uh, eurodeputat Vălean, președinta Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară a Parlamentului European. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte al Comitetului Regiunilor, domnului uh, Lambert, pentru invitația dumneavoastră și raportorului domnului uh, Cor Lammers pentru munca la acest aviz legat de cel de-al doilea program de acțiune pentru mediu. Politica de mediu și programul de acțiune pentru mediu pot funcționa doar ca doar împreună ca abordare autentică pe mai multe niveluri, iar Comitetul Regiunilor este un punct uh, focal pentru conectarea nivelului uh, uh, european cu dimensiunea subnațională. Dacă vă uitați la elementele cheie ale programului, de exemplu, mai bună punere în aplicare a legislației, mai bune informații de mediu pentru actorii interesați sau sporirea durabilității orașelor, este clar că E nevoie de cea mai uh, bună incluziune a uh, cetățenilor uh, europeni și a orașelor europene pentru a redacta cele mai bune politici de mediu și pentru a face acest program un succes. Mă bucur să iau parte astăzi la această discuție punctuală și sosită chiar la timp în ceea ce privește programul de acțiune pentru mediu pentru perioada de după 2020. Unii comentatori uh, critică uh, Uniunea Europeană pentru modul în care elaborează politici, pentru că pare uneori o politică bazată prea mult pe proceduri. Însă politicile europene, deși pot într-adevăr să uh, fie rezistente la schimbări, sunt totuși predictibile și ne uh, permit să avem o analiză clară a lucrurilor care ar trebui schimbate și a celor care ar trebui să rămână așa cum sunt. Înainte să ne gândim puțin la viitorul programului uh, de acțiune pentru mediu, uh, aș dori să mă îndrept spre lecțiile pe care le-am învățat de pe urma programului actual. Făcând asta, mi-aș baza comentariile pe faptul că uh, Uh, comisia pe care o prezidez eu, Comisia pentru Mediu a Parlamentului, deja în 2017 a lansat uh, propria sa revizuire la jumătatea mandatului uh, pentru punerea în aplicare a acestui program. Am văzut care au fost neajunsurile pentru a putea încerca să corectăm traiectoria și pentru a putea înțelege care dintre aceste aspecte ar trebui abordate mai bine în viitorul program aspectele critice ale valorilor noastre au fost următoarele. Instrumentele uh, gândite în baza acestui program sunt limitate. Pe cale de consecință, rezultatele uh, legate de uh, atingerea obiectivelor sunt mixte și nesatisfăcătoare în diverse domenii. Domenii de politică care par să fie cele mai problematice din perspectiva punerii în aplicare a legislației uh, relevante sunt biodiversitatea, gestionarea deșeurilor, calitatea uh, aerului și zgomotul finanțarea atât la nivel european cât și la nivel național uh, rămâne neadecvată din perspectiva nevoilor reale. Iau fiecare punct în parte. Cât privește biodiversitatea, cred că declinul biodiversității este una dintre cele mai mari provocări ale mediul, de, de mediu ale timpului nostru având în vedere valoarea biodiversității și contribuția esențială a serviciilor uh, de ecosistem pentru uh, bunăstarea oamenilor și pentru prosperitatea economică, protejarea biodiversității ar trebui să merite cea mai mare atenție politică. Ar trebui să luăm uh, măsuri substanțiale, imediate, pentru conservarea biodiversității, pentru a atinge, practic, obiectivele Uniunii Europene și pentru a opri pierderea de biodiversitate. Comunicarea Comisiei pentru pentru uh, strategia legată de biodiversitate este binevenită pentru a aborda întârzierile din acest domeniu, însă n-ar trebui să uh, fie împiedicată de aceleași probleme care afectează programul um, de acțiune pentru mediu. Nu trebuie să vă spun cât de importantă este calitatea aerului pentru cetățenii noștri. Dumneavoastră sunteți cei care uh, puteți să faceți aerul pe care respirăm mai curat. Adesea, când guvernele naționale au întârzieri, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să vă ocupați de această problemă. Sănătatea cetățenilor cetățenilor noștri nu poate aștepta și este important uh, să uh, amintim faptul că uh, oamenii mor de pe urma bolării aerului în număr mai mare decât uh, uh, în accidente uh, rutiere. Este vorba despre peste 400.000 de morți premature anual din cauza calității aerului. Deci e nevoie să îmbunătățim rapid calitatea aerului în Europa printr-o punere în aplicare uh, în totalitate a, calitate, a standardelor de calitate a mediului uh, uh, asupra cărora s-a pus de acord Parlamentul European și Consiliul acum mai bine de 10 ani. În ceea ce privește coerența cu alte programe, bine, și aici trebuie făcute niște ajustări și îmbunătățiri. Uh, e clar că astfel de uh, programe de acțiune trebuie puse în aplicare așa cum trebuie, însă trebuie să fie coerente și să se alinieze viziunii pe termen lung uh, de la nivel european și la nivel internațional, precum semestrul european sau Agenda 2030. Mă gândesc aici și la obiectivele de dezvoltare durabilă și la angajamentele asumate la conferința părților precum și uh, uh, alte uh, strategii sau uh, uh, linii de acțiune politică. Sectorul transporturilor este aici vizat. Uh, emisiile de dioxid de carbon continuă să crească, ori asta pune în pericol reducerile obținute în altă parte. Mai e într-un an între 2017 și 2018 Comisia uh, uh, a venit cu mai mult de 12 uh, propuneri legislative pentru um, sectorul transporturilor pentru a ajunge la mobilitate curată cu emisii zero până la jumătatea secolului am reușit să avem rezultate ambițioase și credibile uh, cu o reducere de 37,5% uh, a emisiilor de dioxid de carbon pentru noile vehicule și 31% uh, pentru um, um, utilitare până în 2030. Practic, încercăm să reducem și um, emisiile de dioxid de carbon pentru tiruri și camioane. Știm că avem nevoie însă de obiective robuste, uh, nu doar pentru salvarea planetei, ci și pentru a asigura uh, competitivitatea continuă a industriei noastre. E nevoie să venim cu uh, mai multe vehicule verzi. Noi nu putem rămâne în urma acestei competiții mondiale. Acest program de acțiune pentru mediu care a fost folosit mai multe decenii la rând, încă reprezintă un uh, instrument valid pentru a pune în aplicare toate strategiile noastre pe termen lung uh, în domeniul mediului și al climei. Strategiile pe termen lung ar trebui să fie structurate uh, pe mai multe strategii uh, pe termen uh, mediu și uh, scurt, care pot fi ușor puse în aplicare și monitorizate. Având toate acestea în minte, dați-mi voie să mă, îmi îndrept atenția pe scurt spre câteva sugestii specifice legate de cel de-al 8-lea program de acțiune pentru mediu. Mai întâi trebuie să transmitem un mesaj clar comisiei și anume să nu aștepte pregătirea celui de-al 8-lea program de acțiune pentru mediu. E adevărat că programul anterior nu a conținut niciun fel de dispoziții pentru o revizuire la jumătatea mandatului, însă Comisia de-abia acum uh, încheie reviziunea sa finală, iar rezultatele vor fi publicate numai anul acesta. Pregătirile pentru cel de-al optelea program ar trebui să fie în curs deja, căci e nevoie să avem un program complet operațional de la 1 ianuarie 2021. În cel de-al doilea rând, e nevoie ca acest program să fie mai uh, coerent și mai uh, bine articulat cu celelalte politici. E important uh, ca abordarea de la nivelul comisiei să fie una sigură. Nu e nevoie să avem, nu, nu, e, nu are sens să avem un program perfect dacă nu se leagă eficient de alte priorități. Uh, program must not only be connected. În al treilea rând, viitorul program trebuie nu doar să fie conectate alte programe, ci perfect ancorat în obiectivele pe termen lung. Ne așteaptă discuții dure în ceea ce privește calea corectă de urmat. Am ales decarbonizarea economiei. Comisia și-a emis comunicarea privind strategia pe termen lung la finele anului trecut și intenționăm să avem o rezoluție în care se stabilește poziția Parlamentului în plenara din martie. Prin urmare, chiar înainte să ne lansăm în sezonul electoral. Avem nevoie de acțiune comună la nivel european și național pentru ca statele membre să-și respecte obiectivele nivelul național este blocajul uh, care apare în politica de mediu și avem nevoie și de o mai bună comunicare și să ne asumăm viitorul program. Trebuie să fie clar că acest program este un program pentru regiuni, făcut de regiuni și destinat regiunilor. La această inițiativă vom avea niște discuții promițătoare vom vedea că nivelul național nu este un nivel care așteaptă uh, să vină cineva din afară să ridică nivelul uh, ambițiilor și de aceea apreciez nu doar poziția dumneavoastră, ci și vigilența și contribuția la acest subiect. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, madame la députée. Maintenant, je vais... Mulțumesc, doamnă deputat! Deschid acum discuția generală pe acest aviz. Urlike Hiller, pentru început. Vielen Dank für das Wort. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Vreau și eu să mulțumesc pentru buna colaborare. Am depus o serie de amendamente uh, uh, care menționau uh, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Mă bucur tare mult că acum ODD-urile sunt puse chiar la începutul avizului Uh, situația se clarifică. Uh, facem, iată, într-adevăr o legătură între mediul înconjurător și uh, dezvoltarea durabilă. Domnule Lamerts, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Merci beaucoup. La... Mulțumesc. Robi Bivor are acum cuvântul. Dacă prezident, vor allem... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, doamnă Vălean, pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Prezența dumneavoastră, până la urmă, subliniază buna colaborare dintre Comitetul Regiunilor și Parlamentul European, în special pe temele acestea legate de protecția mediului. Vreau să-i mulțumesc uh, și să-l felicit pe Cor Lamerț pentru avizul său privind cel de-al optelea program de acțiune pentru mediu. Consider că avizul acesta este foarte important. Am colaborat în special când uh, am, am colaborat uh, strâns cu Parlamentul în ceea ce privește COP uh, 14, uh, directivele privind uh, Uh, protecția ecosistemului. Mă bucur tare mult că menționăm, iată, în avizul nostru și ODD-urile uh, biodiversitatea, uh, dispariția speciilor mm, sunt teme care sunt de interes pentru majoritatea cetățenilor europeni. Sunt multe de făcut, sunt multe rezultate de obținut și asta într-un timp foarte scurt. Mă bucur tare mult că, iată, în special tinerii sunt foarte sensibili când vine vorba despre temele acestea iar noi, politicienii, trebuie să ne asigurăm că lucrurile se îmbunătățesc într-adevăr. Și mai mult decât atât, consider că noi, autoritățile locale, regionale, avem posibilitatea de a fi uh, mai activ, activ pe viitor. Fie că uh, Uh, vorbim despre uh, pesticide, agricultură, deșertificare, poluare, etc. Toate temele acestea sunt absolut esențiale în cadrul uh, celui, uh, programului de acțiune pentru uh, mediu. Poluarea aerului, a solului, uh, a apei, toate lucrurile acestea pot fi uh, tratate la nivel local și mai există și poluarea cu lumină, uh, lumina Uh, este vinovată pentru dispariția multor specii. Avem multe de făcut. Vă mulțumesc tare mult, doamnă Văleana, pentru uh, prezența dumneavoastră și sper că vom colabora strâns și pe viitor cu Parlamentul European. Mai avem încă o solicitare de intervenție, colegul Elter. Le micro. Colega Elter are cuvântul. Arvoisa puheenjohtaja, minä tulen Suomesta. Espoosta, jossa... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Espo, din Finlanda. Sunt președintele Consiliului pentru Dezvoltare Durabilă de la noi. Am fost acum desemnată pentru a pregăti un raport privind obiectivele de dezvoltare durabile. Cele 17 obiective trebuie să fie implementate până în 2030, după cum știm cu toții foarte bine. Sper că în cel de-al optelea program cadru de mediu vom putea colabora pentru obiectivele de dezvoltare, precum și pentru pactul primarilor. Vreau să invit toate orașele și toate regiunile să treacă la implementarea acestor importante obiective în regiunile lor. E vorba de niște concepte care sunt niște instrumente foarte importante pentru combaterea schimbărilor climatice și de aceea orice cooperare între diferitele niveluri de uh, administrație, companii și cetățeni e foarte important. Vreau să vă mulțumesc pentru această importantă discuție. Mulțumesc! Mulțumesc. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină în dezbaterea generală. Prin urmare, am să dau din nou cuvântul raportoarei noastre și doamnei eurodeputat pentru a răspunde la intervențiile din sală. Începem cu raportorul. Eh, inhoudelijk eh, weinig toe te voegen aan de bijdrage van de leden. Ik ben heel dankbaar voor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru implicarea și pentru colaborarea la elaborarea documentului de lucru. Aș vrea să mulțumesc de asemenea pentru reacțiile pozitive pe care le-am auzit astăzi uh, față de versiunea finală a documentului. Doamna Văleană, în intervenția sa, s-a referit în mod concret la niște subiecte extrem de importante, pentru care în raportul nostru am formulat o serie de recomandări. De exemplu, directivele europene nu uh, se regăsesc întotdeauna la nivelul autorităților locale. Adesea se spune că obiectivele sunt formulate, dar apoi nu sunt îndeplinite. Mm, și asta e un eufemism ca să ne exprimăm așa, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că nu avem o politică țintită. Nu trebuie să modificăm, spun eu, nivelul politicii europene. Achiul actual este o bază care trebuie să fie asigurată și garantată pentru toți cetățenii europeni. Dar sigur că orașele și regiunile europene trebuie să poată avea posibilitatea să ridice ștacheta, să-și uh, ridice nivelul de ambiții dacă doresc. Prin urmare, sunt surprins în mod plăcut de intervenția doamnei Valean care iată că are o abordare țintită către autoritățile locale. E o abordare cu care sunt într totul de acord. Comisia Europeană încă evaluează următorul program cadru de mediu, în timp ce la ușă bat alegerile, inclusiv uh, pentru noua comisie. Dar haideți să ne păstrăm optimismul. Am primit semnale din partea colaboratorilor din Comisia Europeană și am înțeles că sunt încântați de această schimbare de mentalitate și că și printre zidurile Comisiei se insistă pe acest punct. Comisia de astăzi e conștientă că trebuie să schimbăm direcția. Mulțumesc, doamnă deputată, aveți acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dat fiind că este poate ultima dată când avem un schimb uh, oficial de opinii împreună în acest mandat, vreau să mulțumesc Comitetului Regiunilor pentru abordarea proactivă a politicii de mediu și a relațiilor constructive cu Comisia ENVI și aș vrea să vă invit să vă păstrați aceeași abordare și cu viitorul cu următorul set de eurodeputați care vor garanta, vor asigura a noua legislatură. E foarte important ca împreună cu Parlamentul să ducem această luptă împotriva uh, problemelor de mediu și astfel să avem un mediu bun și sănătos pentru toată lumea. Mulțumesc pentru invitație și mult succes! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la dezbaterea referitoare la amendamente, începând cu amendamentul 1 al raportorului care înlocuiește amendamentele 1, 2 și 3. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă.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 S-a închis votul și amendamentul se respinge. Amendamentul 5 uh, al raportorului care înlocuiește amendamentele 5, 6 și 7. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem apoi la amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9 al raportorului, care locuiește noul inițial, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Propunem un vot grupat pentru amendamentele 10 și 11. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 12. Amendamentul raportorului, ca 12 inițial devine caduc. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 13 al raportorului care înlocuiește 13, 14 și 15. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 16. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17 raportoarei înlocuiește amendamentele 17, 18 și 19. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 20 al raportoare, care, raportorului care înlocuiește 20 inițial. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 21 care înlocuiește 21, 22 și 23. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Propun vot grupat pentru amendamentele 24 și 25. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 26. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 27 a fost retras, dacă am înțeles eu corect. Mulțumesc că mi-ați confirmat. Deci avem amendamentele 28 și 29 propuse în uh, vot grupat. Deci le votăm împreună. Vreți să interveniți? Bun, domnule Niver, aveți cuvântul. Mulțumesc vreau doar să spun că cele două amendamente, 28 și 29, trebuie să fie înțelese ca făcând trimitere la insule. Deci, pornind de la precizarea acestui fapt, grupul nostru va vota pentru. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă amendamentul 29. 30. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă? Votăm cu vot electronic. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. S-a închis votul și votul uh, uh și se, se adoptă raportul. Cine este pentru, împotrivă, ca vot final, se adoptă. Amendamentul 35 al raportorului, în care locuiește 35. Nu, spune domnul președinte, a mers prea repede. Mai avem amendamentul 34 de votat înainte. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, și acum ajungem la 35, care înlocuiește 35, 36 și 37 inițiale. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 38. Cine e pentru? împotrivă, se respinge. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 41, care înlocuiește cele trei se adoptă 42. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 43 al raportorului înlocuiește 43-ul inițial. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 46, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Votul final acum, cine este pentru, aviz, împotrivă, abțineri, deci se adoptă cu unanimitate. Felicitări raportorului pentru treaba făcută. Dragi colegi, ajungem acum la raportul care a fost mutat de ieri pe astăzi, punctul 9 de pe ordinea de zi este raportul privind măsurile de raționalizare pentru implementarea RTT Raportor este domnul Șefov, care va fi însă înlocuit de colegul René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 acestui comitet, dați-mi voie să vă vorbesc despre raportul nostru, raportul colegului nostru care vorbește uh, despre raționalizarea în proiectele TNT. Simplificarea și raționalizarea acestor proiecte. dacă avem un regulament, adesea nu se respectă principiul subsidiarității. Multe dintre aspectele TNT sunt delegate regiunilor, deci am vrea o activitate mai pe măsura răspunderilor regionale. Trebuie să existe modificări și să fim mai atenți, prin urmare, și la implicarea populației. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Cine vrea să intervină acum în discuția generală? Cine vrea să ia cuvântul? Văd că nimeni. Prin urmare, să trecem la examinarea amendamentelor. Avem două și supun la vot amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Vot electronic. Le vot est clôturé. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. Votul final acum. Cine este pentru aviz? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului și reprezentantului său de astăzi. Să ne continuăm munca. Chers collègues, nous en venons maintenant au dernier avis de notre... Trecem la ultimul aviz de pe ordinea de zi a, a ședinței de astăzi. Este vorba despre uh, avizul domnului Fernando López Miras cu privire la digitalizarea sectorului uh, sanitar. Este un aviz din proprie inițiativă. Vă mulțumim că v-ați alăturat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 Domnule președinte, îmi cer scuze, domnule președinte, stimați colegi, marile progrese ale societății noastre au dus la creșterea duratei uh, de viață, dar uh, au dus și la o serie de provocări îmbătrânirea populației, uh, creșterea numărului de boli cronice, uh, necesitatea creierii unor sisteme concentrate pe uh, pacienți și, bineînțeles, mai avem nevoie și de un acces egal echitabil la sistemele de, de sănătate. Iar pentru ca toate aceste lucruri să se transforme în realitate, e nevoie și de o digitalizare a sectorului uh, sanitar. Pentru că digitalizarea, dincolo de efectele imediate, benefice asupra sistemelor uh, sanitare, ar putea duce la o colectare mai solidă a datelor cu privire la Um, starea de sănătate a opiniei publice. Noi, uh, în avizul nostru, cerem practic Comisiei Europene să coordoneze procesul acesta de schimbare la nivel european. Cerem atât orașelor, uh, atât uh, statelor, cât și autorităților locale să identifice măsurile care sunt necesare pentru transformarea digitalizării sectorului sanitar într-o realitate. Noi uh, referim și la datele, datele pacienților. Bineînțeles, datele pacienților trebuie să fie protejate, dar în același timp uh, e nevoie de securitate, siguranța sistemelor de transfer a acestor date la nivel transfrontalier. Noi considerăm că soluțiile digitale sunt de asemenea potrivite pentru a uh, asigura durabilitatea și sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Iată de ce am salutat atât regulamentul 4 privind protecția datelor, cât și încercările Comisiei Europene de a veni cu, de a propune o cale unitară care trebuie să fie îmbrățișată de către toate statele membre în ceea ce privește digitalizarea uh, sistemelor lor. Noi cerem Comisiei Europene crearea unei uh, baze de date transfrontaliere sigure. Această bază de date ar permite uh, transferul de date mm, cu privire la terapie, cu privire la anamneză, etc. Deci uh, această bază de date ar permite practic transferul sigur de date la nivel transfrontalier, date care vor uh, contribui practic la demararea unor studii, studii clinice Bineînțeles, accesul pacienților la această bază de date ar trebui să fie asigurat. Deci, în rezumat, cerem tuturor autorităților să coopereze, să lucreze împreună pentru a se asigura că sectorul sanitar este într-adevăr digitalizat, pentru că astfel am îmbunătățit calitatea vieții unui număr de milioane de cetățeni. În final, permiteți-mi să mulțumesc pentru sprijin, pentru colaborare, de, colaborarea de care am avut parte în cadrul uh, COR, în uh, eforturile mele de a elabora acest aviz. Vreau să mulțumesc secretariatului uh, COR, secretariatului NAT, mulțumesc colegilor, mulțumesc de asemenea pentru amendamentele care au fost depuse. Sunt absolut convins că ele vor îmbunătăți textul inițial. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deschidem acum dezbaterea în generală. Uh, Rom Roman Iasnada este primul înscris la cuvânt. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să îl felicit pe raportor. Avizul acesta vorbește despre sensibilizare, vorbește despre educație, vorbește despre provocările pe care le aduce cu sine digitalizarea. Informațiile din mediul uh, digital ar putea contribui la îmbunătățirea uh, stării de sănătate a cetățenilor europeni. Există multe medii uh, digitale în momentul de față, există multe date vehiculate, bineînțeles acestea trebuie să fie protejate. Dar ce se întâmplă cu datele clinice ale pacienților? Bineînțeles, protecția datelor siguranța acestor date uh, sunt absolut esențiale. Pacientul este până la urmă proprietarul datelor, nu autoritățile au în uh, deține aceste date. Deci securitatea, siguranța datelor uh, trebuie să fie garantată. Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi se poate uh, Uh, îmbolnăvi oriunde. Și uh, tocmai de aceea uh, dosarul nostru medical ar trebui să fie disponibil, să ne fie disponibil tot timpul. După aceea, datele privind genomul, acestea sunt esențiale pentru viitorul sectorului sanitar. Quiero Aș vrea să insist asupra faptului că datele rămân proprietatea pacienților și că trebuie să fie partajate în sistemul public și privat de sănătate în orice loc al Uniunii Europene. Mulțumesc! Merci. La parole maintenant notre Urmează Carsten Peterson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru uh, calitatea muncii sale. Într-adevăr, discuțiile noastre au fost uh, excelente și, până la urmă, avizul acesta sau calitatea acestui aviz reflectă calitatea dezbatelor purtate în prealabil. Este absolut esențial este absolut esențială, în special colaborarea între statele membre, dar și între statele membre și regiuni în uh, domeniul uh, sanitar, asta pe viitor. Noi suntem de, de acord cu acest aviz și cu amendamentele depuse. Mulțumim foarte mult, văd că nu mai există alte solicitări de luare de cuvânt, prin urmare vă propun să votăm în cele ce urmează amendamentele. Amendamentul 1 al raportorului, cine e pentru? Cine e împotrivă? Amendamentul se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 4 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm acum avizul în ansamblul său. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avizul este adoptat în unanimitate. Îl felicităm pe raportor uh, și pe echipa sa, bineînțeles, pentru eforturile depuse. Și a coleg. Stimați colegi, ne apropiem, iată, de finele plenarei no- noastre. Mai avem doar câteva puncte pe ordinea de zi. În primul și în primul rând, uh, lista noilor membri ai biroului, cred că nu există obiecții, îi considerăm desemnați pe cei înscriși pe aceste liste. Mai aveți și uh, lista noilor membri și membrii suplianți ai COR spre informare. Există propuneri pentru punctul diverse? Se pare că nu. Prin urmare, îmi rămâne să vă spun că următoarea noastră ședință va fi organizată în această clădire pe, la Bruxelles, deci pe 10-11 aprilie. Sper că ne vom uh, regăsi în număr mare în săptămâna pe care o vom uh, petrece în martie la București. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru participați, uh, participare și weekend plăcut!